Mes chers collègues, bonjour. Je vous souhaite tous une Bună ziua, dragi colegi. Bun venit înapoi la Parlament. Și avem foarte multe lucruri de făcut și foarte multe angajamente pe care trebuie să le luăm. În primul rând, ne-am hotărât să nu mai avem sticle de plastic în această comisie și, domnule Richie, vedeți, eu dau prima exemplu. am o sticlă de sticlă. Mulțumim interpreților că sunt alături de noi, mulțumim și noi pentru aceste cuvinte. Să sperăm că toată lumea a petrecut o vacanță frumoasă și că ați revenit în formă, pentru că anul acesta, într-adevăr, Victor, cred că ești de acord cu mine, anul acesta va fi unul foarte dificil. Pentru că toate angajamentele pe care trebuie să le luăm trebuie să fie foarte ambițioase, dar în același timp trebuie să ajungem la rezultate foarte concrete. Obiectivul nostru este să schimbăm viața cetățenilor europeni și să ne asigurăm că transportul pentru ei să nu mai fie un coșmar, ci să reprezinte fluiditate, alegeri ușoare și să nu mai fie pasiv în acest sistem. Haideți să începem direct atunci, dragi colegi, cu activitățile Comisiei noastre TRAN prin adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții față de ordinea de zi, atunci considerăm că proiectul de ordine de zi este adoptat. Comunicările președintei, aveți noroc pentru că nu am nicio comunicare de făcut. Procesele verbale. pot fi adoptate dacă nu sunt obiecții. E vorba de reuniunile din 10 iulie 2019 și 24 iulie 2019. Nu sunt obiecții în sală, așadar sunt adoptate. O să începem atunci cu punctul 4, care este primul de discuție, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 pentru toate secțiunile. Dragi colegi, putem să reluăm acest subiect pe care îl abordasem deja înainte de pauza parlamentară de vară. E vorba de acest faimos buget 2020. Uh, va trebui să discutăm și despre proiectul de aviz al comisiei noastre care va fi uh, dezbătut la Comisia pentru Bugete dar vreau mai întâi să dau cuvântul raportorului nostru și după aceea vom deschide dezbaterea și pentru raportorii din umbră, iar după aceea voi cere părerea Comisiei Europene. Vă amintesc că vom vota amendamentele în curând. E vorba de termenul pe care l-am stabilit înainte de vacanța de vară, proiectul de aviz și termenul a fost stabilit pentru 9 septembrie la ora 15. E vorba de un termen destul de scurt, care însă este suficient dacă vreți ca să putem să avem um, un proiect de buget ambițios. Raportorul nostru este domnul Daniel Freund și o să vă dau cuvântul, domnule raportor, pentru ca să ne spuneți despre ce este vorba. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, dragi colegi, pentru toate amendamentele pe care le-am primit majoritatea pot să le susțin. Avem oportunitatea acum să mai avem un schimb de opinii rapid despre acest aviz și aș dori să folosesc această ocazie pentru ca să subliniez că eu consider că avem nevoie de o revizuire a întregului sistem de finanțare a transportului european. Avem foarte multe provocări în fața noastră, mai ales în ceea ce privește clima, în ceea ce privește respectarea angajamentelor pe care le-am luat la acordul de la Paris, acordul pentru climă și nu cred că bugetul pe care îl avem aici de discutat, proiectul de buget, este la înălțimea acestor uh, ambiții și de aceea eu cred că trebuie să revizuim câteva aspecte. Bugetul 2020 uh, pentru transport ar putea fi un prim pas în această direcție, dar nu dacă rămâne așa cum a fost el propus de către Comisie și de către Consiliu. Vreau să vă spun încă o dată care mi se par lipsurile acestor propuneri. Consiliul a făcut propuneri de economii de um, tăieri la transportul feroviar, care este de fapt cel mai sustenabil mod de transport, încercând să creeze punți uh, în, în, uh, în anumite zone în care sunt într-adevăr dificultăți uh, și de asemenea a propus și alte reduceri în anumite domenii cheie. Finanțarea infrastructurii feroviare este însă esențială și uh, trebuie întotdeauna să avem uh, în centru cetățeanul. Electrificarea rețelelor ar trebui să fie una dintre priorități. Dincolo de toate aceste linii bugetare specifice, mai trebuie să introducem și niște linii directoare mult mai stricte pentru toate proiectele care au o legătură cu transportul în Uniunea Europeană. Când mă refer aici la proiecte care au legătură, mă refer la acelea care sunt de fapt proiecte de climă, sau proiecte care nu sunt uh, armonizate cu toate obiectivele de climă față de care ne-am angajat. Nu trebuie să mai treacă niciun astfel de proiect. Toate proiectele trebuie să fie testate din acest punct de vedere al uh, finanțabilității lor din perspectiva climei. Eu zic că aceasta trebuie să fie, de fapt, uh, să fie un standard pe care să-l aplicăm tuturor. E vorba și de fondurile de coeziune, fondurile de dezvoltare regională, care momentan nu sunt uh, incluse în propunerea pe care am primit-o și care de asemenea ar trebui să-și găsească locul aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru amendamente și mă bucur foarte mult dacă colegii au comentarii. Mulțumesc! Domnule Freund, domnul Marinescu are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc foarte mult raportorului pentru proiectul de aviz. Aș vrea să rog Comisia ca propunerea finală pentru bugetul 2020 să se bazeze pe o evaluare în legătură cu mecanismul interconectarea Europei, CEF, și posibilitatea de a cheltui aceste, aceste fonduri, adică să vedem cum toate liniile bugetare are CEF, mai ales instrumentele financiare, pot fi puse în aplicare. Vreau să știu cum se propune folosirea acestor bani. Cel mai important este să și folosim banii și nu doar să ne uităm la rezultatele pe care le-au obținut anumite state membre care au folosit uh, fondurile, dar alte instrumente financiare care au fost lăsate deoparte nu sunt examinate la sfârșit. Eu aș dori ca în final să putem, atunci când se face o propunere finală, să vedem care este propunerea lor concretă, cum au evaluat punerea în aplicare a fiecarei linii bugetare, care sunt șansele de a folosi toți banii care au fost alocați mecanismului Conectarea Europei CEF. Mulțumesc, domnule Marinescu. Într-adevăr, uh, aveți dreptate că trebuie să se facă această evaluare concretă. E o miză foarte importantă. Domnul Terheș are cuvântul în numele partidului uh, grupului SCD. Mulțumesc. Eu locuiesc pe colega mea, doamna Grapini, și o să citesc în română ceea ce ne-a prevăzut ei să citim. În primul rând doresc să menționez faptul că regret pentru că nu am putut fi prezent astăzi la discuția privind proiectul de aviz referitor la proiectul de buget general al uniunii europene pentru exercițiul financiar două mii douăzeci pentru care sunt raportor din umbră din partea sd deoarece mă aflu într o delegație în republica moldova. am preluat lucrul pe acest proiect de aviz din mandatul precedent de la colega isabela de monte care nu mai este cu noi acum în parlament. doresc să mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru că mi s a alocat mie acest dosar și sper că vom continua munca pentru a obține rezultate bune în ceea ce privește bugetul pe 2020. Transportul are o importanță foarte mare atunci când vorbim despre bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, deoarece acesta asigură bună funcționare a pieței interne și o mobilitate eficientă a, călătorii, a călătorilor europeni. Este îmbucurător faptul că bugetul pe două mii douăzeci pentru domeniul transportului este mai mare în comparație cu cel din două mii nouăsprezece însă este regretabil faptul că consiliul încearcă să diminueze sumele ce urmează a fi alocate pentru anumite secțiuni în ceea ce privește transportul. consider că este important să se asigure o finanțare mai bună în domeniul transporturilor astfel încât să se ajungă până în două mii cincizeci la un sector al transporturilor cu un nivel al emisiilor egale cu zero în vederea alinierii depline la acordul de la paris. în ceea ce privește proiectele confirmate din domeniul transporturilor acest proiect de aviz își propune să se pună accent mai mult pe calitatea proiectelor și nu doar pe dimensiunea acestora atunci când li se acordă finanțare. în plus acestea trebuie să întrunească condițiile referitoare la obiectivele climatice. referitor la mecanismul privind interconectarea europei în domeniul transporturilor este important să avem o finanțare mai eficientă pentru transportul cu emisii zero dar și pentru proiectele ce au drept scop repunerea în funcțiune a conexiilor feroviare transfrontaliere regionale pentru a asigura conectivitatea la nivel european. consider că este esențial să se acorde o atenție sporită finanțării pentru siguranța pasagerilor în diferitele mijloace de transport și să se conecteze și să se concentreze asupra siguranței utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii, cicliștii și alții. Proiectul de aviz își propune să asigure un proces trans transparent în ceea ce privește achizițiile publice pe pentru proiectele de infrastructură de transporturi finanțate din Uniunea Europeană. Este important ca autoritățile contractante și ofertanții din cadrul acestor proiecte să asigure niște angajamente și condiții pentru a avea practici corecte atunci când au loc achizițiile publice pe astfel de proiecte am depus amendamente bugetare atât eu cât și colegii mei și sper că vom reuși să majorăm bugetul pentru transport sau cel puțin pentru, trans, pentru restabilirea proiectului de buget propus de comisie pe secțiunile importante ale transportului, iar mâine vom vota amendamentele bugetare. Termenul pentru amendamente la avizul la proiectul de aviz este 9 septembrie. Urmează să depun și eu amendamente și vă încurajez și pe dumneavoastră să o faceți. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc foarte mult, domnule Terheș. Vreau să vă reamintesc un lucru important. Deocamdată bugetul transporturilor uh, se menține. Deci nu se reduce, se menține. Bun, nu mă refer de, uh, acum la PAC, la politica de coeziune. Deci, deocamdată, cel puțin, bugetul se păstrează. Întrebarea este ce se va întâmpla după Brexit și mă la unul dintre marii specialiști din uh, comisia noastră, domnul Dominic Criche, pe care va trebui să-l consultăm uh, ca să știm ce se va întâmpla în aceste negocieri. Nu uitați niciodată un lucru foarte important. Bugetul transportului nu trebuie văzut ca o cheltuială, ci ca o investiție. Toată lumea câștigă din uh, acest efort și uh, clima, și locurile de muncă, și infrastructura pe termen lung, prin urmare, dacă spunem, atunci când reducem că se reduce bugetul, uh, bine, lupta noastră trebuie să fie să-l păstrăm și ați spus un lucru foarte important, uh, trebuie să ne uităm la calitatea proiectelor. Nu putem să ne mai permitem să avem, uh, cum s-a mai întâmplat în anii precedenți, Uh, reduceri de 10% pe proiecte de mobilitate sustenabilă și pe alte uh, subiecte. Asta uh, nu, nu mai este acceptabil. Și la fel și în domeniul schimbărilor climatice, transportul trebuie să facă eforturi. Deci, lupta noastră rămâne aceeași, să păstrăm acest buget, dar să-l orientăm în direcții mai clare. Domnul Jose Ramon Bozages, ce mai faceți? Mersi. Foarte bine, mulțumesc. Señora președinte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, aș vrea să scot în evidență faptul că bugetul pentru 2020 trebuie să fie unul ambițios în ce privește sectorul transporturilor, pentru că joacă un rol important în uh, transportul atât de persoane cât și de mărfuri în Uniunea Europeană. Acest buget trebuie să țină cont de prioritățile politice din domeniul transporturilor, priorități care, după părerea noastră, sunt următoarele. În primul rând, promovarea creșterii și ocupării forței de muncă, promovând o competitivitate sporită, în al doilea rând creșterea investițiilor în inovare și în al treilea rând sporirea dezvoltării coeziunii teritoriale și sociale pentru a conecta toți cetățenii din Europa. Un punct important îl reprezintă faptul că finanțarea europeană în infrastructuri de transporturi trebuie să urmărească consolidarea acelor obiective în ce privește schimbările climatice. Iată de ce este important să ținem cont de faptul că investițiile trebuie să urmărească obiective con- concrete și trebuie să fie folosite în mod judicios. Un punct fundamental pentru mine, după cum de altfel am amintit în cadrul dezbaterii pentru buget din luna iulie, este sectorul turismului, un sector strâns legat de cel al transporturilor. Avem nevoie de o finanțare specială pentru sectorul turismului. Acesta trebuie să beneficieze de o rubrică bugetară proprie, separată. Sectorul turistic generează un volum economic important, contribuie la creșterea economică, la generarea de locuri de muncă. În plus, am constatat că acele țări care beneficiază de un potențial turistic deosebit au reușit, acele țări au reușit să facă față crizei economice mai bine sau au reușit să o depășească tocmai grație contribuției oferită de sectorul turismului. Trebuie menționat de asemenea mecanismul conectarea Europei, un instrument de finanțare cu rol vital, mai ales în ceea ce privește finanțarea coridoarelor de transport mediteranean, atlantic și așa mai departe trebuie să continuăm să facem un efort pentru a continua să unim toate orașele din Europa și cetățenii pentru a încuraja în acest fel dezvoltarea lor. Închei, eh, doamnă președintă, sublinind un angajament pe care cred că ni l-am asumat cu toții în această comisie și anume digitalizarea și reducerea emisiilor de carbon. Sunt provocări majore la nivel global pe care trebuie să ne le asumăm cu rol prioritar. Prin urmare, trebuie să prevedem finanțare pentru acele proiecte și programe specifice care să sprijine atingerea acestor obiective. Iată pe scurt care ar fi contribuțiile care cred eu că ne vor ajuta să facem un pas înainte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule deputat. E adevărat că sectorul turismului uh, este un element cheie. Domnule Robert Zile, bună ziua! Totul bine? Mulțumesc, Carina. Uh, mă bucur să văd pe toată lumea după vacanță. Comentariul meu este despre aviz, proiectul aviz mai degrabă decât despre votul de mâine. În primul rând, bugetul lui ar trebui să fie o abordare directă uh, către o politică care arată valoarea adăugată europeană, care îndeplinește așteptările și nevoile cetățenilor europeni și creează locuri de muncă. Prin urmare, în opinia noastră a ECR-ului, am vrea să vedem uh, că se pune mai mult accent pe rolul transporturilor în competitivitatea generală și dezvoltarea economică a Uniunii Europene, pentru că infrastructura de transport este coloana vertebrală a mișcării libere a bunurilor și oamenilor în Europa. Începește finanțarea proiectelor legate de transport atât în InvestEU cât și în programul CEF. Ar trebui să menționăm uh, aceste lucruri, uh, sigur, alături de aspectul de mediu și de climă, și să spunem că este esențial să avem un buget eficient și stabil care să dea credibilitatea tuturor proiectelor existente și să asigure investițiile pe termen lung, să grăbim proiectele și să le uh, completăm pe acelea care au o valoare adăugată cea mai mare. În general, ECR ar dori să vadă și am, vom face amendamente, ar dori să vadă o abordare mai uh, echilibrată și să se ia în considerare mai bine aspectele de sustenabilitate și aspectele economice ale politicii de transport. Am vrea să vedem susținere eh, ca să obținem acest echilibru. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, Robert. Et Mulțumesc foarte mult, Robert, și ultima intervenție, doamna Cutura. Bună ziua! Aveți cuvântul. Mulțumesc! Aș dori și eu să mulțumesc foarte mult uh, raportorului nostru, mulțumesc domnule Freund. Dumneavoastră ați spus foarte bine, nu există destulă finanțare pentru sectorul transporturilor, pentru toate obiectivele pe care le-am auzit aici. Foarte important este însă și să ținem cont de obiectivele de climă pe care le-am stabilit în Uniunea Europeană, ceea ce trebuie să meargă mână-mână cu ceea ce stabilim noi. Întotdeauna nu trebuie să uităm de climă. Aș dori să menționez că ne aflăm acum într-o fază de tranziție în domeniul transporturilor. Trebuie să ne gândim la felul în care putem să ne adaptăm la noile realități. Trebuie să încercăm să susținem și straturile mai slabe din societatea noastră dar să ținem cont și de specificitățile statelor și ale regiunilor. Trebuie să fim flexibili, dar nu trebuie neapărat să, în niciun caz, să uităm de obiectivele de climă. Ar trebui să ne gândim și la costurile politice atunci când e vorba de anumite măsuri. E vorba de ceva foarte important. Ca să putem combate schimbările climatice în mod eficient, trebuie să primim susținerea tuturor straturilor din societate, pentru că altfel, după părerea mea, vor exista reacții în societate care ne vor submina obiectivele. Deci, trebuie să mărim bugetul pe care îl avem pentru transport și mai vreau să spun ceva și despre turism, pentru că eu nu găsesc în acest proiect de buget și în avizul pe care îl discutăm astăzi niciun cuvânt despre turism și nu mi se pare corect. Eu cred că trebuie să țineți cont de amendamentul pe care l-am înaintat, pentru că e foarte important uh, turismul și în domeniul transporturilor. Mă refer aici la coeziunea socială, dar și la creștere, pentru că turismul contribuie la creștere, contribuie la economie în general. Un exemplu, în criza pe care am trăit-o foarte clar în Grecia, turismul ne-a salvat, a fost pilonul care a salvat economia elenă din criză acest sector a fost cel care ne-a adus înapoi uh, pe linia creșterii economice, care a susținut comunitățile locale. Mii și mii de locuri de muncă s-au creat datorită turismului chiar în cele mai aprige momente ale crizei a fost o, un ajutor foarte mare și pentru imaginea țării în exterior, pentru că turismul are, a men, fost menționat, a continuat să funcționeze și trebuie să-l introducem de aceea și în buget. Când am mai discutat despre bugete, am spus că e nevoie de o politică care să fie comună întregii Europe în domeniul turismului. Mulțumesc! Iar acum vreau să dau cuvântul Comisiei Europene și o să-i dau cuvântul, uh, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, mai dorește cineva să pună o întrebare? Nu este cazul. Deci, Comisia Europeană are cuvântul acum și vreau să-i dau cuvântul doamnei Montagnon, care poate să ne răspundă concret la întrebările pe care le-au pus deputații și la tot ceea ce a spus și raportorul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, Comisia dorește să își mențină proiectul de buget pe care l-a adoptat în mai anul acesta. Am mai spus acest lucru deja, dar știți că în CFM-ul actual am avut un backloading al uh, creditelor de angajament și de plăți pentru transport, având în vedere că aceste proiecte sunt destul de lente. Avem mai puțin nevoie de fonduri la începutul perioadei și avem mai mult nevoie de fonduri în final când aceste proiecte ajung la maturitate. Proiectul de buget pe care l-a prezentat Comisia este suficient, dar este absolut necesar. Comisia susține toate propunerile pe care le-ați făcut dumneavoastră de restabilire a, a tuturor sumelor inițiale de 180 de milioane de euro în total. Deci noi susținem această cerință a Parlamentului și poziția de restabilire a acestor sume. Aș dori însă să mai adaug un punct despre proiectele pilot și despre acțiunile pregătitoare. Au existat amendamente despre aceste proiecte pilot și despre acțiunile pregătitoare și aș vrea să notez că a doua rundă nu este încă prezentă în amendamentele dumneavoastră. Bănuiesc că vor mai uh, fi ocazii să adăugăm linii suplimentare pentru propunerile noi pe care le face acest Parlament. Și odată ce vom avea aceste clarificări, mai studiem odată proiectul în întregimea sa. Acum însă, pentru ca să răspund concret la remarcile pe care le-au făcut uh, domnul Marinescu și alții, Aici, punctul pe care l-ați menționat dumneavoastră a mai fost deja discutat. Toate colurile noastre care sunt, fac parte din CEF sunt um, verificate în funcție de proiecte bune, proiecte mature și dacă se dovedește că o creștere pe CEF este confirmată, atunci noi putem să fim uh, în măsură să uh, dăm curs acestor uh, propuneri. Mulțumesc foarte mult, doamne Montaniu! Vreau să vă mai amintesc însă un lucru. La aspectele bugetare, Comisia face o propunere și noi suntem cei care aprobăm și decidem. Dacă dumneavoastră spuneți că nu vom schimba neapărat uh, proiectul de buget pe care l-am făcut, pe mine mă deranjează puțin această abordare, din două motive. Poate că Dumneavoastră n-ați fost atât de îngrozită de ceea ce s-a întâmplat în vara aceasta. Mă refer la caniculă, mă refer la dispariția biodiversității. Dumneavoastră poate nu v-a șocat atât de mult pentru ca să vă facă să vă reorientați în funcție de uh, propria foaie de parcurs și să schimbați ceva. Uh, Vă amintesc însă că din perspectiva bugetului, partea de transporturi dintr-un buget ambițios, așa cum am stabilit noi că vom face și legătura cu COP21, nu a fost decât de 9%. Deci acolo um, noi nu am fost de acord cu acest procent. Parlamentul European nu va tolera așa ceva, iar acum uh, Comisia Europeană, noua președinte, a spus că decarbonizarea transporturilor va fi o prioritate și uh, va trebui să mai accelerăm puțin ritmul. Sigur că dacă îmi spuneți că momentan Comisia nu poate să facă nimic, eu zic că e cazul să mai discutăm încă o dată în cadrul unui trilog sau a mai multor triloguri pentru ca să putem găsi o soluție. Vreau să-i dau înapoi cuvântul raportorului, Daniel Freund, acum pentru ca să ne spună în final ce are de spus. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult colegilor pentru comentariile pe care le-au făcut. Mă bucur să putem continua discuția pe amendamente și după aceea o să putem să avansăm cu dosarul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă amintesc că mâine avem un vot prevăzut și vă rog să vă aduceți cartelele de vot pentru că vom vota amendamentele de care am discutat. E vorba de amendamentele bugetare mâine. Depunerea amendamentelor uh, este 9, pe 9 septembrie termenul pentru ca să ne dăm avizul față de Comisia Bugete. Ați notat calendarul, sper, așa că putem să continuăm acum. Și vom... Și trecem la punctul următor. Mulțumim foarte mult raportorului, vom aștepta amendamentele noastre mâine. Și, cum spuneam, trecem la punctul 5, schimb de opinii, împreună cu Comisia Europeană și coordonatorii europene ai uh, rețelei uh, transeuropene de transport, uh, RTT. Sunt toți coordonatorii prezenți? Da? Atunci vă invit să vă așezați la prezidiu Vă rog să urăm bun venit lui uh, Carlo Secchi, coordonator al Coridorului Atlantic, domnului Matiu Groș, coordonator al Coridorului Orient, uh, Mediterana Orientală, și domnul Peter Balas, coordonator pentru Marea de Nord și, sigur, unicul, uh, domnul Herald Reuters, care este director uh, RTT la, în cadrul DigiMove, în cadrul Comisiei Europene. Hello, tu veux prendre la parole, Leïla Allez, nous allons commencer ces auditions et ces échanges, s'il vous plaît, messieurs. Haideți așadar să începem schimbul de opinii. Vă rog să luați loc. Allez, nous poursuivons cet échange. Deci începem acest uh, schimb de opinii concentrându-ne pe rețeaua transeuropeană de transport, la începutul uh, noii legislaturi uh, se pune problema de a defini politica de mobilitate și bugetul post-2020 și este important să examinăm împreună și mai de aproape coridoarele rețelei centrale, care sunt pilonii uh, rețelei RTET și o să-i ascultăm pe diferiții coordonatori doar vreau să vă spun că există 9 coridoare și de asemenea niște priorități orizontale care sunt în centrul politicii actuale eh, RTT, adoptate în 2013, deci nu eu am fost responsabilă pentru aceasta. Așadar, înainte de a trece la și care au fost implementate din acel moment din 2013 încoace. Înainte de a trece la discuția subiectelor și coridoarelor, uh, cred că și Comisia ar trebui să ne dea un punct de vedere în legătură cu progresele acestui proiect, aceste rețele, în ansamblul ei și în legătură cu dezvoltarea sa viitoare. Vă urez bun venit tuturor, dar mai întâi o să-i dau cuvântul domnului Herald Reuters ca să ne facă o prezentare generală în legătură cu mizele actuale legate de RTT. Aveți 12 minute, niciunul mai mult, domnule Ruitel, și după aceea o să invit pe cei trei coordonatori să ne spună cum văd ei lucrurile care sunt acum, astăzi, constrângerile. Și chiar trebuie să ne spuneți. Pentru că reluăm acum activitatea, trebuie să facem progrese în legătură cu aceste rețele. Știm că adesea există enorm de multe dificultăți, chiar și diplomatice, Uh, avem nevoie de fonduri, avem nevoie de măsuri, deci nu vă temeți. Suntem aici pentru a dezbate, dar și pentru a face progrese și după aceea voi da cuvântul așadar celor trei coordonatori. Domnule Reuters, 12 minute, dau drumul la cronometru. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri, mulțumesc pentru această ocazie de a mă adresa noastră în această după amiază la începutul noului nostru mandat, în timpul căreia cu siguranță vom discuta această politică, care e o politică de infrastructură, dar și de standarde, politica europeană de transport în general. Vom face acest lucru în timpul mandatului noastră, pentru că vom avea o revizuire anticipăm o revizuire a acestui proiect în anii 2020-2021 în și în care Comisia noastră va fi uh, implicată, evident. Am uh, prezentarea în engleză, mă scuzați, doamnă președinte. Uh, slide-urile sunt pregătite în engleză. Doamnelor și domnilor, vedeți pe acest prim slide rețeaua europeană de transport, cu toate aceste linii roșii, verde și albastru, care reprezintă căile navigabile, Uh, căile ferate, șoselele, porturile, aeroporturile, terminalurile, toate acestea constituie împreună rețeaua europeană de transport și infrastructură. Infrastructură de transport. Și vedeți că e vorba de un număr foarte mare de uh, șosele, de căi ferate și de puncte nodale care conectează diferitele regiuni în Europa. Avem o rețea Uh, de bază care trebuie completată până în 2030 și o rețea suplimentară cuprinzătoare care trebuie să fie terminată până în 2050. Și estimarea legată de încheierea acestei activități indică că va genera 1,6% uh, GDP suplimentar și un număr impresionant de uh, locuri de muncă și e normal dacă ne uităm că avem peste 700 de programe care sunt în uh, executare, proiecte care angajează unele mii de oameni și, desigur, ne așteptăm ca după implementarea acestor proiecte să se creeze uh, locuri de muncă care să dureze uh, foarte mult pe continent. Provocările cele mai importante sunt aspectele transfrontaliere, pentru că ce am descoperit în anii de evaluare care au dus la aceste legislații a fost că avem uh, o diversitate de rețele naționale, 27-28 de rețele naționale care nu sunt conectate și mai ales nu sunt conectate uh, transfrontalier. Și acest aspect de infrastructură este strâns legat de aspectul de transport, pentru că nu numai că trebuie să facem legături transfrontaliere, trebuie să ne asigurăm și că aceste rețele sunt uh, operaționale Uh, în oricare dintre modurile de transport și prin urmare aceste proiecte TNT uh, sunt foarte importante și din punct de vedere al standardelor care trebuie îndeplinite. Ce vrem să facem? Mai întâi, pentru că e vorba de o rețea europeană de transport, trebuie să garantăm că există accesibilitate, accesibilitate pentru toate regiunile. Prin urmare, am uh, Uh, stabilit această distinție între rețeaua de bază și rețeaua cuprinzătoare, ca să fim siguri că atingem pe toată lumea. Și uh, evident că miza este și de a armoniza standardele ca să ne asigurăm că avem uh, liberă circulație și eliminarea barierilor în calea conectivității. e vorba de sisteme de securitate a transportului care nu corespund unul cu Uh, celălalt și de aceea avem EMTS-ul ca să stabilim, de exemplu, standarde comune în domeniul feroviar, de standarde de securitate. Și, uh, de asemenea, trebuie să creăm niște standarde dacă vrem să avem o rețea inteligentă uh, de transport și aici trebuie să ne uităm și la politicile noastre în domeniul digitalizării, dar trebuie să ne uităm și la combustibilii alternativi și ajungem aici la uh, ce ați spus dumneavoastră, doamnă președinte, și anume că uh, schimbăm un pic uh, accentul de, uh, de pe abordarea tradițională pe una mai inovatoare și mă voi întoarce la acest lucru. Cred că trebuie să facem acest lucru mai mult și să-l accelerăm. Mă voi referi la nodurile de transport pentru că ele conectează diferitele moduri, modalități de transport între ele, de exemplu porturile cu aeroporturile sau terminalurile, dar și nodurile urbane, pentru că în aceste noduri urbane diferitele modalități de transport se conectează. Acestea ar fi obiectivele cheie, care sunt provocările. Mai întâi, pentru uh, țintele pentru 2030. Se poate realiza rețeaua uh, de bază până în 2030, în primul rând trebuie să garantăm că există suficiente resurse bugetare disponibile. La punctul anterior ați discutat uh, bugetul. Noi înțelegem foarte bine care sunt nevoile, ele au fost evaluate. Le vedeți aici, 550 până la 600 de miliarde de euro până în 2030. Uh, da, sigur că și bugetul pe anul 2020 va fi foarte important uh, pentru accelerarea acestor priorități. Prin urmare, și al doilea punct e foarte important și va fi cheie la următoarea revizuire TNT și anume că statele membre trebuie și ele să dea prioritate mare acestor investiții TNT și să-și alinieze planificarea națională cu această uh, prioritate. Am văzut în țara noastră, doamnă președinte, discuțiile care au loc uh, pe acest subiect acum. De asemenea, trebuie să continuăm să avem uh, să, să reușim să implementăm rețeaua complet. Nu putem să avem Uh, o lipsă de continuitate. Continuitatea este importantă și la fel și accelerarea. Uh, proiectele tradiționale din trecut uh, sunt importante, fie că sunt mici, fie că sunt mai mari, dar trebuie să punem accentul și pe sustenabilitate, pe combustibil alternativ, pe siguranță și pe calitatea serviciilor. Și în fine, mobilizarea finanțării nu doar din partea statelor membre, dar și din alte surse publice și private e un aspect foarte important. Pentru a realiza toate aceste ambiții avem coordonatorii europeni, trei dintre ei sunt aici, alături de noi. Ei ne vor ajuta să înțelegem provocările uh, cu, uh, care ne stau în față vorba de Peter Balas, Matiu Gros și Carlos Secchi și evident acești coordonatori pot să ajungă mai ușor la, la a factorii implicați, așa cum nu reușește poate comisia să o facă sau alte instituții, ei pot fi mai implicați la stabilirea planului la nivel detaliat și se pot asigura că proiectele au sens și că lucrurile sunt bine coordonate și din punct de vedere al calendarelor de implementare. Așadar, vedeți pe acest slide faimoasele nouă coridoare care trans, traversează toată Europa și așa cum ați indicat, doamnă președinte, există Uh, două priorități care se leagă de aceste nouă coridoare în facilitatea Connecting Europe. Cum spuneam, vom revizui regulamentul TNT. Sperăm ca acest lucru să se întâmple în acest mandat, în mandatul noastră, al comisiei noastre, și e foarte important acest lucru pentru că din uh, revizuirea anterioară știm că uh, atenția va fi îndreptată foarte mult pe această comisie pentru că Politica TNT uh, e crucială pentru implementarea multor standarde sau altor aspecte de noutate, cum ar fi uh, combustibil alternativ. Deci, comisia noastră va avea o mare influență asupra viitorului, de aceea, uh, un pic cu anticipare, lansăm un studiu, vom lansa un studiu în primăvara lui 2020, bazat pe o consultare publică din această vară și care va continua și cu alte procese de consultare până anul viitor. Rezultatul ar trebui să fie o prezentare făcută la zilele TNT în mai 2020, care după aceea să ducă la o propunere oficială care să fie făcută de comisie în primul semestru al anului 2021 și cam asta este timingul, uh, calendarul. Bine, va trebui să vedem dacă și noua comisie va confirma acest calendar pe care l-am prevăzut cu actuala comisie. Uh, principalele aspecte pe care vrem să le abordăm sunt legate de planificarea rețelei, deci este această rețea suficientă, suficient de densă, include suficiente noduri uh, urbane și legături cu țări terțe, cum ar trebui, care sunt trăsăturile rețelei, standardele, interoperabilitatea, uh, conceptele de mobilitate, mobilitatea militară de asemenea și ne așteptăm să fie discuții legate, de exemplu, de anumite aspecte care sunt legate de combustibil alternativ și de nodurile de transport. În fine, utilizarea rețelei și implementarea rețelei, o chestiune care a fost ridicată de domnul Marinescu, dânsul nu mai este acum în sală, dar sigur va trebui să spunem care e situația în acest moment începește implementarea rețelei de bază și rețelei uh, cuprinzătoare și dacă este realizabil termenul 2030, respectiv 2050 și aici vom avea Uh, contribuțiile și opiniile coordonatorilor. Încă două slide-uri și uh, închei prezentarea, scurta mea prezentare. Uh, facilitatea Connecting Europe a fost menționată și la punctul anterior de pe ordinea de zi. Și evident este un aspect cheie pentru realizarea și implementarea politicii TNT. Asta pentru că, evident, noi ne bazăm pe buget pentru implementarea proiectelor și uh, Uh, pentru că TNT și CEF au fost uh, create, gândite împreună atunci când au fost uh, propuse. Avem o, am avut o negociere în mandatul anterior privind succesorul, programul CEF 2 și am avut deja un acord între Consiliu și Parlament după o negociere îndelungată unde domn, și domnul Marinescu a fost raportor și noastră, doamnă președinte, a stat până la 4 dimineața la discuții. Știți care sunt principalele aspecte ale bugetului pentru CEF 2 și este clar că vom face o trecere către uh, un buget care uh, se uită nu neapărat la infrastructură hard, ca să spunem așa, ci infrastructură soft, combustibili alternativi, siguranță, uh, sisteme IT și mai departe. În acest moment, uh, uh, dragi membri ai Parlamentului, 85% am cheltuit din acest buget, Uh, și noul uh, CEF 2 vom trece la 60% pentru hardware și 40% pentru aspectele soft. Iar uh, previziunile urmea, merg în aceeași direcție de reducerea acestei proporții. Așadar, bugetele pentru infrastructură cresc semnificativ, se triplează chiar și uh, Uh, evident, avem și problema utilizării duale a infrastructurii de transport uh, civile și militare, conform planurilor uh, de acțiune militară. Și un alt punct important pentru dezbatere, mai ales începește așa numitul Green Deal, este că CEF-ul are o țintă de 60% din cheltuieli care să contribuie la obiectivele legate de lupta cu schimbările climatice. Asta este cea mai înaltă proporție dată de comisie la vreun proiect. Suntem foarte mândri de asta și uh, aspectul de transport al cefului, pentru că în cef avem și energie, și IT, și transport, partea de transport e și mai mult de 60% pentru că o mare parte din investiții se fac pentru moduri de transport prietenoase cu mediu, fie uh, feroviar sau scheme de interoperabilitate și așa mai departe. Așadar, noi considerăm că acestea sunt niște ținte foarte bune pe care putem să le îndeplinim împreună. Și ultima imagine, ultimul slide, doamnă președinte, uh, o, propunere, o altă propunere care e discutată în legătură cu streamlining-ul programului TNT. E legat, evident, de ținta de implementare 2030. Se pune întrebarea dacă putem să implementăm toate aceste proiecte complexe destul de repede și dacă am înțeles suficient de bine pro, acest a, proces de implementare și statele membre, și promotorii proiectelor și cetățenii, pentru că e vorba de niște proceduri foarte complexe de care este nevoie ca să implementeze un proiect și propunerea de simplificare, a, de streamlining a tentiului are legătură și cu acest, uh, această inițiativă. Avem un raportor din partea Parlamentului și suntem uh, nerăbdători să vedem că ea se concretizează. Mulțumesc foarte mult! Sper că cei trei coordonatori vor putea să ne dea mai multe informații în legătură cu programele specifice, proiectele specifice. Mulțumesc foarte mult, domnule Hüters, pentru această prezentare generală cu obiective atât de generoase. E bine că ne-am fixat obiective, dar și mai bine să le atingem. În ceea ce privește comisia noastră, având în vedere că există foarte mulți membri noi, dacă tot vorbim de aceste rețele de transport, multă lume crede că e vorba de transportul de persoane, însă discutăm adesea și despre transportul de mărfuri. E bine să nu uităm acest lucru pentru că uh, Adesea uităm acest aspect în dezbatere, mai ales când vine vorba de transportul feroviar și nodurile de transport. Așadar, pe lângă pasageri există și transportul de mărfuri. Putem uh, afirma că am constatat uh, o schimbare de atitudine uh, în uh, ceea ce privește atitudinea consumatorilor, cetățenii doresc acum să se deplaseze de la o capitală la alta, dispunând de mai multe alegeri. Iată, cum veți lega toate aceste capitale cum uh, vom uh, face, de pildă, cetățenii să redescopere Europa cu ajutorul trenului, în acest fel, de asemenea, încurajând turismul. Idei cu toate binevenite. Vă dau acum cuvântul. Aveți șase minute la dispoziție. Nu sunt foarte multe, dar având în vedere că tocmai am, ne-am reluat activitatea, am să fiu generoasă și am să vă dau uh, 8 minute. Domnule Balaș, începem cu dumneavoastră. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, dați-mi voi înainte de toate să-i felicit uh, pe toți membrii Comisiei Tran, atât uh, cei vechi cât și cei noi. Aveți de-a face cu una din cele mai importante comisii ale Parlamentului, având în vedere că transportul reprezintă însă și seva vitală la economiei noastre. Eu am avut plăcerea de a fi coordonatorul uh, de cea mai lungă durată dintre colegii noștri. Eu am fost prezent atunci când s-au făcut alegeri îndrăznețe. Vă amintiți poate că existau odinioară 30 de proiecte, un adevărat uh, amalgam, însă în 2010 uh, Comisia a luat inițiativa de a selecta 5 uh, proiecte, rugând 5 foști comisari să se ocupe de aceste proiecte. Am avut plăcerea de a mă ocupa unul dintre ele. Atunci m-am ocupat de legătura feroviară dintre Paris și Bratislava, trecând prin Germania și Austria. Am avut plăcerea de a colabora cu DigiMove și mulți uh, oameni bine pregătiți au uh, elaborat în acest fel o nouă uh, etapă în politica de transporturilor prezentată ori de Harald. E vorba de un concept de ansamblu care să acopere întreaga Uniune Europeană în două etape, rețeaua centrală și uh, cea de ansamblu, nouă coridoare cu coordonatorii aferenți. Elementul multimodal uh, era aspectul cel mai important, uh, punerea practică a tuturor mijloacelor de transport la oaltă, transportul aerian, feroviar, uh, um, pe apă de asemenea. Eu uh, m-am ocupat de conexiunea nord-sud, începând din Scoția, trecând prin nordul Irlandei, traversând Marea Britanie, Irlanda, regiunea Benelux, deplasându-se apoi înspre soarele de la Marseille. După cum puteți vedea pe această hartă, aici intră foarte multe infrastructuri și legături, atât feroviare cât și rutiere, multe provocări. Tocmai ca și colegii mei, colaborăm cu statele membre, cu actorii implicați și însă și temelia activității noastre reprezintă Uh, planul de acțiune disponibil pentru publicul larg. Eu uh, mă ocup de peste 350 de proiecte care se derulează în șase state membre. Întrunesc uh, un volum considerabil de investiții, peste 70 de miliarde de euro. La ora actuală acest coridor a primit din partea finanțării CEF 1,8 uh, miliarde pentru a pune în aplicare 85 de proiecte. Există și un factor multiplicator aici, pentru că aceste 1,8 miliarde din CEF mi-au permis să mobilizăm o finanțare de 5,2 miliarde de euro. Acordăm atenție deosebită decarbonizării, iar acest transfer modal care permite transferul uh, transportului rutier înspre moduri de transport mult mai eficiente din punct de vedere energetic, precum transportul fluvial. Aș vrea aici să mă concentrez pe trei aspecte importante. În primul rând, cea mai importantă rețea de trafic uh, um, de navigație interioară din Europa um, poartă numele francez Senesco face legătura între bazinul Senei și uh, ajunge până la bazinul Schel din uh, nordul Belgiei până în țările de jos, traversând uh, apoi aceste țări pentru a ajunge la Rin. Este un exemplu excelent de cooperare între statele membre. Elementul principal îl reprezintă o legătură care lipsește de, 100, de 107 km um, în canalul uh, Sen Nord, în Franța. Dacă reușim să creăm acest canal, vom intensifica legăturile dintre aceste teritorii. Am reușit să obținem uh, o victorie importantă și anume foaia de parcurs pentru finanțare și calendar. Un alt aspect important reprezintă finanțarea pentru traficul feroviar. Este singurul mod de, transfer, de transport cer scuze, care merge de la un capăt al coridorului la celălalt fără transfer. Dincolo de sistemul de semnalizare RTMS, avem probleme cu acele trenuri de 740 de metri și problema este că um, sarcina pe care o pot asuma tunelurile de-a lungul acestor coridoare nu e uniformă, ar trebui să facem un efort de adaptare pentru a permite um, transferul aceleași greutăți pe de-a lungul, pe um, întreaga lungime a coridorului. În plus, acest coridor este singurul care include Marea Britanie. Împreună cu domnul profesor Sechi, aflat aici și împreună cu colegul uh, Bodevic și alți colegi ne-am uh, întâlnit la Dublin pentru a putea analiza traficul uh, dinspre și înspre Marea Britanie, dar și cel care traversează podul înspre Marea Britanie pentru a lua în calcul toate posibilitățile. Bineînțeles, trebuie să ne pregătim pentru scenariul cel mai rău, un Brexit dur, cu toate controlele care vor intra în această formulă, să sperăm totuși că se va ajunge la o soluție. Contextul politic nu e unul uh, favorabil, toată lumea știe cum s-a organizat referendumul, uh, nu pentru o alternativă, ci împotriva statutului de membru al Uniunii, la Uniunea Europeană. Eu sper că voi putea coopera cu vechi prieteni, domnul Riche și alți colegi bine cunoscuți. Eh, mă aflu, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră oricând pentru eh, consultări bilaterale. Mulțumesc! Vom avea ocazia de a reveni la acest eh, proiect faimos Senor și, de asemenea, la subiectul Brexit, să vedem ce se va putea face la acest capitol, o altă problemă. Domnule Sechi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimați membri. Sunt deosebit de bucuros că pot fi prezent astăzi aici la un schimb de opinii referitor la Coridorul Atlantic și alte subiecte de care mă ocup la ora actuală și, bineînțeles, tocmai ca și colegii mei, sper că vom putea coopera pe viitor. Coridorul Atlantic include o serie de segmente transfrontaliere care fie trebuie să fie edificate sau care sunt congestionate și care necesită actualizarea infrastructurilor feroviare pentru a elimina această congestie. Două exemple concrete. Legătura feroviară între Spania și uh, Franța la Irun pe linia Victoria-Bordeaux. Aceasta trebuie să fie modernizată. Regulamentul TNT prevede pentru Spania construirea unei rețele de înaltă viteză mixtă, pasageri și mărfuri în țara Baștilor și în Franța construi, construirea unei linii de înaltă viteză pentru pasageri, în timp ce actuala linie existentă ar fi dedicată în totalitate transportului de mărfuri. Spania a terminat Spania, îmi cer scuze, va termina până 2023 cu anumite întârzieri um, acest proiect, însă Franța a amânat acest proiect pentru o linie feroviară de mare viteză pentru un moment ulterior. La ora actuală colaborez cu Ministerul francez al transporturilor pentru a vedea dacă putem reabilita linia existentă de la Bordeaux până la frontiera cu Spania. O situație complicată asemănătoare e cea care se întâlnește la punctul Evora Caia Badajoz, la frontiera între Spania și Portugalia, care uh, se află pe linia dintre Madrid și uh, Lisabona linie care trebuie să fie construită de partea Portugaliei și actualizată de partea Spaniei, anumite segmente trebuie modernizate de partea spaniolă. Eu lucrez la ora actuală cu partenerii din ministere pentru a finaliza această legătură până în 2030, cu alte cuvinte, până la finele perioadei noastre de programare. Am reușit să obțin din partea Comisiei o decizie de punere în aplicare adoptată anul trecut pentru, acest, pentru această legătură transfrontalieră cu aprobarea ambelor state membre. Cred că este un instrument juridic foarte interesant care ar putea să fie adaptat altor uh, situații asemănătoare. Coridorul Atlantic trebuie de asemenea să gestioneze problema defileului uh, din peninsula iberică pentru trenuri, pentru ca Spania și Portugalia să poată asigura interoperabilitatea legăturilor transfrontaliere feroviare. Un alt uh, domeniu important îl reprezintă legătura între transportul pe lungă distanță, elementul central al rețelei TNT, și nevoile locale. Am încercat să acord atenție deosebită uh, legării zonelor urbane de rețeaua centrală. Pentru a vă da un exemplu, luna viitoare vom uh, organiza o întâlnire la, în Portugalia a grupului de lucru pentru coridorul Atlantic. Acolo vom încerca să analizăm situația și să identificăm nevoile cele mai urgente. Bineînțeles, Brexit este un alt aspect de importanță primordială pe care încercăm uh, să-l integrăm în această ecuație. După cum a spus și profesorul uh, Balaș, Coridorul Atlantic uh, se confruntă cu această problemă, deoarece de la un anumit punct în spre sud există multe oportunități care pot fi valorificate pe viitor, iar de la, să spunem așa, gara San Lazar în, uh, spre nord, există multe probleme care trebuie abordate pe viitor. Încercăm um, împreună cu partenerii noștri să anticipăm și să găsim uh, soluții. După cum știți, o parte dintre dumneavoastră, în um, revizuirea propusă la anexa 1 pentru regulamentul CEF, s-a discutat despre cum se poate integra mai bine capitolul legăturilor aeriene în sistemul nostru. Dacă îmi permiteți, foarte succint, am încercat uh, să abordez și alte probleme de natură orizontală, mai, de, mai ales împreună cu colegul meu, Kurt Botevic, am încercat să găsim noi soluții împreună cu ceilalți coordonatori pentru a îmbunătăți instrumentele financiare existente, nu doar în ceea ce privește dimensiunea acestora, ci și în ceea ce privește ingeniozitatea folosirilor pentru a atrage, practic, mai mult capital privat, pentru a acoperi lacunele noastre financiare ample, după cum spunea și domnul Reuters la început. Tocmai am uh, terminat documentul care va fi disponibil în următoarele săptămâni document care vorbește despre cum se poate atrage și incorpora mai bine capitalul privat în finanțarea proiectelor noastre, vine cu o serie de idei, care, bineînțeles, sunt deschise discuției și care sper că vor fi de interes și despre care sper că vom putea discuta pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sechi sunteți deosebit de ambițios. Dar dacă tot vorbeați uh, de coridorul Lisabona-Madrid, dar nu spuneați, uh, spuneați că nu se va fi finalizat înainte de 2030. 2030 e bine, e peste 10 ani, uh, e inacceptabil. Nu putem aștepta atât de mult. E vorba de legături care astăzi, practic, ne impun să grăbim pasul. Ce facem? Așteptăm peste să ne reîntâlnim peste 10 ani, eu cred că nu putem face acest lucru. Da, vorbim de finanțare, există finanțare disponibilă și finanțare care putea fi direcționată pentru ca aceasta să devină una din priorități. Cred că am putut constata foarte clar că cetățenii vor uh, rezultate tangibile. Dacă nu reușim uh, să legăm capitalele până la finele mandatului, ci abia peste 10 ani, cred că va fi un eșec și Coridorul Atlantic va, se numără printre obiectivele Parlamentului și mă îndrept acum spre domnul Riche. Este important să deschidem Coridorul Atlantic în ciuda Brexit și să facem astfel încât uh, să existe într-adevăr o nouă rețea care să fie mult mai atrăgătoare decât uh, autostrăzile uh, de până acum. Și acum, nu în ultimul rând, îi dau cuvântul domnului Groș. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voi înainte de toate să-mi exprim bucuria de a revedea foști membri Vreți, am înțeles, elemente concrete referitoare la coridorul Orient-Mediteranean de Est. Am pregătit mai multe diapozitive care cred că au fost distribuite deja. Acest coridor, aproape 6.000 de kilometri multimodale. 5.000 de kilometri de infrastructură rutieră, 5.000 de infrastructură feroviară, E foarte bine situat, uh, face legătura între portul din nordul Germaniei, cât și portul, cu porturile din Grecia și din Mediterană, din Mediterană pe cealaltă parte. Arată importanța regiunii și investițiile pe care le vedem, de pildă, în Grecia, dar nu numai, și din afara Europei arată interesul considerabil pentru această regiune. Vrem în abordarea noastră să avem criterii tehnice comune. Ne-am concentrat pe traficul feroviar și pe căile navigabile interioare, cele două modalități de transport cele mai sustenabile. Un exemplu, dacă luați trenul din nord pentru a vă deplasa în sud, trebuie să schimbați de șase ori locomotiva. Aveți trei sisteme de tensiune, trei sisteme electrice diferite, aveți eh, trenuri care uneori pot avea o lungime de 600 de metri, uneori chiar 300 de metri, Uh, sarcina pe axă variază, pe ax variază între 3 și 20 de tone, iar pe anumite tronsoane trenurile au o viteză limitată la 80 de kilometri. E vorba aici de aproape 500 de kilometri de tronsoane. Iată elemente pe care le-am identificat în urma studiilor uh, realizate. Avem practic 460 uh, proiecte importante. Din acestea am uh, realizat deja 94 de proiecte care au beneficiat de o finanțare de aproape 2 miliarde de euro din uh, mecanismul Conectarea Europei. Este important să facem um, o prioritate din aceste investiții, din care 85% au fost direcționate înspre sectorul feroviar. Bineînțeles, acest proiect are și o dimensiune transfrontalieră, există și acele legături care lipsesc, e prevăzută abordare tehnică și pentru intervalul 2020-2023 sperăm să putem finaliza aceste 94 de proiecte începute și noi avem, bineînțeles, de, nevoie de un CEF 2 pentru a asigura continuitatea acestor proiecte demarate. Vorbim aici de aproape 4 miliarde de euro care ar trebui să fie alocate până în 2030. Am vorbit uh, de elementul feroviar, uh, un element extraordinar în acest coridor, dar și râul Elba Ehm, joacă un rol important, reprezintă o provocare importantă. Am eh, sprijinit un dialog între Germania și Cehia și pentru a putea ajunge la un concept global pentru râul Elba care să fie acceptat de ambele țări și care, după părerea mea, eh, va reprezenta această temelie fundamentală pe baza cărora ziua de mâine să putem face eh, primii pași înainte. S-a făcut un adevărat efort diplomatic. Important este că aceste două țări au reușit să se pună de acord asupra conceptului. În ceea ce privește elementul transfrontalier, am să vă dau un exemplu în ceea ce privește legătura Dresda-Praga și aici am purtat o luptă dură pentru ca să putem elimina obstacolele um, și piedicile care existau. Ne aflam uh, în această regiune între Praga și Dresda, Știm că traficul rutier este congestionat aproape 100%, dar și traficul feroviar. Iată de ce e nevoie de legături feroviare suplimentare. Trebuie să existe cel puțin 12 trenuri uh, pe zi pentru că un tren va înlocui 50 de camioane. Iată această tranziție spre traficul feroviar pe care vrem să o sprijinim de asemenea. Cu cât mergem și ne apropiem mai mult de sud, constatăm că ne lovim mai mult de provocări tehnice. Pe scurt, în urma ceea ce am învățat din experiența cu acest coridor, aș putea să, să vă spun ce am constatat noi ca fiind principalele provocări. În primul rând, finanțarea rămâne deficitară, este în continuare uh, o provocare. Iată de ce CEF2 va reprezenta uh, o etapă importantă. În al doilea rând, e nevoie de o coordonare cu fondurile structurale. În anumite regiuni se cheltuiesc Uh, mai multe fonduri de la fondurile structurale decât din, de la mecanismul conectarea Europei, cred că o mai bună coordonare ar uh, putea să asigure o folosire mai judicioasă a finanțării. Există și alte provocări importante aici la capitolul finanțare, care sunt adesea subestimate. În primul rând, impactul asupra creșterii și asupra uh, mediului înconjurător, pe care, impact pe care l-am evaluat în funcție de coridor, impact în ceea ce privește emisia de dioxid de carbon, în ce privește crearea de locuri de muncă, creștere economică. E nevoie de asemenea și de o adaptare a legislației din fiecare stat membru, legislația în ce privește mediul, mediul înconjurător, în ceea ce privește piața muncii și nu în ultimul rând, vreau să scot în evidență de asemenea faptul că aceste proiecte trenează deja de o anumită vreme pentru că anumite țări nu dispun de resursele necesare pentru a asigura buna gestiune a acestor proiecte. Probleme nu se înregistrează doar în țările din uh, uh politica de coeziune, ci și în altele. Iată de ce, după părerea mea, trebuie să acordăm mai multă atenție structurilor existente la nivel național. Și ultima observație, am constatat că de multe ori se investește un miliard pentru a câștiga o oră pe acel coridor, după care ne dăm seama că, în ce privește transportul de mărfuri de care vorbeați, doamnă președinte, mai devreme, că um, acest coridor de uh, transport înregistrează, transport de mărfuri înregistrează întârzieri uneori de până la 20 de ore în acele regiuni transfrontaliere. Am ajuns la un acord cu ministrii de resort, uh, constatăm că putem reduce aceste 20 de ore la 2 ore de așteptare pentru toate coridoarele, fără investiții exagerate, pentru că adesea e vorba de um, obstacole de natură administrativă, de modernizare. Puteți găsi în aceste diapozitive toate problemele pe care le-am identificat în funcție de uh, regiuni, uh, Puteți constata, de pildă, că în anumite regiuni transfrontaliere așteptăm timp de 4 ore să vină locomotiva de schimb, așteptăm 3 ore să vină uh, agentul de uh, pază de frontieră. De multe ori e vorba de bunăvoința între administrații. Lucrurile se pot îmbunătăți considerabil, dând dovadă de bunăvoință, fără a cheltui foarte mult. Vorbim de 240 de inițiative care trebuie luate, din care nu am reușit să punem în aplicare decât o parte infimă. Trebuie să facem acest exercițiu de reflexie care să depășească frontierele naționale pentru a putea folosi mai bine toate mijloacele de transport existente, mai ales traficul feroviar și căile navigabile interioare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și dezbatem acum pentru că ceea ce nu este foarte ușor în multe țări este să vedem ce se întâmplă cu problema întârzierilor. După cum am văzut cu delegația cu care am vizitat Grecia, unde am avut plăcerea și onoarea de a o avea pe doamna Cundura lângă noi, care era ministru al turismului atunci, întârzierile în ceea ce privește transportul pe căile ferate este foarte mare. Întârzierile sunt foarte mari și multe lucruri trebuie schimbate, pentru că acum trebuie să trecem de la o cultură a transportului pe șosele la cultura transportului um, cu căile ferate, ceea ce nu e ușor, e o schimbare de mentalitate, e vorba de o alegere politică, dar și de investiții concrete care sunt necesare și trebuie să fie curajoase. O să deschidem dezbaterea și o să începem cu doamna Teller. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc coordonatorilor pentru prezentare. Cred că suntem cu toții de acord că finalizarea rețelelor va reuși să mai ia din presiunile pe care le avem în momentul de față și va fi o realizare frumoasă. Însă, în circumscripția mea, eu vin din Tirol, mulți ar aprecia dacă și Comisia ar putea să joace un rol mai activ atunci când e vorba de coordonarea cronologică a construcțiilor transfrontariere. Rețelele TNT trebuie să lege între ele economiile noastre, să îmbunătățească relațiile transfrontaliere între țările vecine. Totuși, foarte multe regiuni nu au pârghii destule pentru a mai face destule construcții la nivel transfrontalier și nu se descurcă. Și de aceea vreau să vă întreb cum puteți coordona mai bine activitățile țărilor pentru a, întârzia, pentru a evita întârzierile. Și a doua întrebare pe care vreau să vă pun este legată de beneficii și de costuri. După cum ați menționat în nota informativă, femeiul estimează că va fi un beneficiu enorm pentru țările care se implică în acest proiect dacă pun în, în aplicare bine proiectul. Însă, dacă se întârzie cu construcția părții de care sunt responsabile, atunci uh, periclitează activitatea și altor țări și nu va putea fi folosită rețeaua așa cum este prevăzută. Cum vreți să măsurați așadar pierderile? Cum vreți să abordați problemele care pot uh, reieși din această non-coordonare? Mulțumesc pentru intervenție, iar acum vreau să-l rog pe domnul Ramon Pasos Dias să ia cuvântul. Sí, muchas gracias, señora presidente. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Visul european s-a născut acum 50 de ani cu, promu- cu promisiunea de a acorda libertăți cetățenilor, două tipuri de libertăți în principal. Libertatea personală, cu posibilitatea de a trăi, de a călători, de a munci în orice țară europeană, cât și libertatea economică, unde atât cetățenii cât și întreprinderile au posibilitatea de a activa prin bunurile și serviciile lor în orice țară din Uniunea Europeană. E adevărat că aceste drepturi există, însă, de asemenea, e adevărat că aceste drepturi nu se articulează identic în toate regiunile și în toate țările membre ale Uniunii Europene. În situația de față, pentru că, de altfel, coordonatorii au scos în evidență acest lucru, am să mă refer la țările periferice. Țările periferice unde putem să ne întrebăm ce se întâmplă atunci când țări membre precum Spania, Portugalia, Italia, Grecia sau România sau Bulgaria, ei bine, aceste țări nu dispun de infrastructura necesară pentru a oferi această libertate fundamentală, după cum a spus pe bună dreptate, doamna președintă, nu doar libertatea de circulație a persoanelor, cât și pentru mărfuri, pentru bunuri. E vorba de unul din obiectivele cele mai importante pe care ni le-am asmat cu toții. Coordonatorii au dat uh, mai multe exemple, dar permiteți-mi să ofer și eu unul. În cazul de față, Spania, regiunea, uh, nu am să mă refer la regiunea uh, din care vin eu, dar mă refer la o regiune importantă, regiunea Murcia, numită Grădina Europei. E o regiune deosebit de competitivă, cu multe exporturi, cu producție considerabilă, dar care nu poate fi la fel de competitivă ca alte regiuni din Europa, tocmai din cauza acestei infrastructuri deficitare în situația de față și spun acest lucru în calitate de coordonator al grupului din care fac parte, Renew Europe, trebuie să recunoaștem importanța vitală pe care o au aceste coridoare. Și atunci, nu doar aceste țări periferice, cât și regiunile lor, precum Mursia, cât și regiuni ca Peloponesul sau Transilvania, uh, și să, le, să ne asigurăm că aceste regiuni cu orașele și satele lor beneficiază de aceleași posibilități. Iată de ce, după părerea mea, acesta este cel mai important obiectiv, strâns legat de răspunderea pe care ne-am asumat-o. Permiteți-mi să vă adresez o ultimă întrebare. Nu doar având în vedere răspunderea pe care o port în calitate de coordonator, ci și uh, în numele acelor țări periferice. O unică întrebare. Și anume, când? Cât timp vom mai aștepta? Nu mai ne mai putem permite să mai așteptăm foarte mult. Când aceste țări periferice, aceste regiuni uh, vor beneficia de exact aceleași posibilități uh, pe care le oferă această libertate a um, circulației persoanelor și bunurilor. Pentru că dacă nu ne stabilim o dată, un termen clar, după cum spunea și doamna președinte mai devreme, în cele din urmă nu vom avea decât un obiectiv uh, vag uh, care nu se va concretiza niciodată. Înțeleg că vă aflați aici pentru a ne ajuta, pentru a îmbunătăți situația, dar haideți să ne stabilim un termen clar pentru că e în interesul cetățenilor. Mulțumesc! la Mulțumesc! Domnul Cof are cuvântul. Doamna, doamnă președinte, dragi colegi, aș dori în primul rând să vă urez bine ați revenit și acum în germană pentru că sunt deputat din partea Germaniei. Vreau să vă pun o întrebare în legătură cu bugetul și finanțarea și vreau să o adresez coordonatorilor. Ca verzi, pentru noi este de înțeles ca noi să susținem și decarbonizarea transportului în Europa și să facem totul pentru ca europenii să fie mai bine conectați. Însă nu e foarte clar pentru mine care e situația cu bugetul și cu diferitele părți ale bugetului despre care ați vorbit și mai ales cine influențează ce parte, pentru că n-ați intrat foarte mult în detalii și poate ați putea să ne ajutați. Pentru noi e, există o întrebare cum facem ca tocmai proiectele transfrontaliere, care prin definiție traversează granițele, în momentul în care avem uh, anumite regiuni care nu, sunt subfinanțate și ce facem cu proiectul acesta total. Deci întrebarea pe care vreau să vă pun este și cum putem noi, ca și Comisie în Parlamentul European, să vă ajutăm pe dumneavoastră să legați între ele capitalele, să legați regiunile, fie prin legături uh, rapide de tren, pentru că cererea există, sau, după cum a zis și doamna Deli înainte, prin, prin trenuri de noapte atractive care să poată să compenseze lipsele existente. Avem nevoie de alternative urgente la călătorile cu avionul și m-ar interesa de aceea mai ales aspectul financiar legat de aceste opțiuni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule Robert Zile, aveți cuvântul acum. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur să vă revedem aici, la Pupitru, ca de obicei, și vă mulțumim pentru prezentări tuturor. Am o întrebare în legătură cu cash flow-ul, cu lichiditățile și, uh, de asemenea, despre proceduri. Credeți că de la CEF 1, o să mai avem uh, cereri de apel uh, anul acesta pentru 2019-2020 și având în vedere toate complicațiile cu CFM-ul, vreau să știu uh, ce se poate întâmpla anul viitor, pe la jumătatea anului și cum vom putea să facem ca să totuși să ieșim din acest impas în ceea ce privește lichiditățile, pentru că în 2021-2022 se poate să avem probleme de lichidități dacă nu începem acum să lucrăm la proiectele din rețeaua cheie, din rețeaua nucleu, mai ales la aspectele de transport de transfrontalier ați văzut că tot ne lovim de aceleași probleme și ne vom lovi și pe viitor. Nu e foarte clar de aceea dacă dumneavoastră, în calitate de comisie, ați putea să folosiți o abordare de uh, stimulare, dar și de sancțiuni pentru anumite țări care își păstrează de fapt bugetele naționale și anvelopele naționale financiare în cadrul CEF și nu dezvoltă ceea ce ar fi necesar să dezvolte pentru rețelele transfrontaliere. Iar pe, despre cei trei colegi, uh, foști colegi ai noștri, Matiu Groș și ceilalți. Vreau să știu ce proiecte aveți dumneavoastră. Ce o să facem pentru următoarea perioadă financiară 2020-2027? 2030 este anul când proiectele trebuie să fie finanțate până la sfârșit. Vreau să știu dacă dumneavoastră considerați că sunt probleme pentru proiecte sau nu. Ce le spunem contribuabililor, cetățenilor, dacă uh, aceste proiecte sunt terminate sau aproape terminate și dacă respectă criteriile. Dumneavoastră credeți că puteți să le spuneți că vor fi realizate așa cum s-a prevăzut sau aveți îngrijorări în legătură cu realizarea lor până la termen? Mulțumesc! Doamna Cunera are cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc coordonatorilor pentru munca pe care au depus-o și pentru informațiile pe care ni le-au transmis astăzi la Comisia Transport. E vorba de teme foarte interesante pentru noi și în mod particular e vorba de o infrastructură bună pe șine, dar și de transport de calitate. Toate acestea, după cum ziceam, ținând cont de obiectivele de climă și de noile coridoare care s-au creat. Este esențial pentru creștere, mai ales în regiunile în care rețeaua de infrastructură nu este atât de dezvoltată. Mai ales în legătură cu acest al doilea punct, aș dori să mă adresez dumneavoastră, domnule Groș, pentru că regiunea pe care dumneavoastră sunteți responsabil este vorba de coridorul Mediteranei, um, este acea regiune care începe în Balcani și continuă în, către sud până în uh, Grecia. E un exemplu foarte bun această regiune de care sunteți responsabili. Știți, de exemplu, că la noi, în Grecia, căile ferate, așa cum a zis și doamna președinte, care a fost într-o delegație în Grecia anul trecut, că rețeaua noastră nu este foarte bine dezvoltată de, de trenuri. Uh, Așa este, probabil că este vorba de moștenirea trecutului, dar e nevoie de o voință politică și care n-a fost până acum prezentă. E nevoie însă de mai multe măsuri și eu cred că deja de 10 ani am fi trebuit să terminăm o rețea de căi ferate foarte bună. Acum s-a elaborat în fine o strategie pentru transport cu obiectivul 2037. Atunci când ați fost la noi, în Grecia, ați avut ocazia și dumneavoastră la fel, domnule Groș, să constatați la fața locului ceea ce vă spun eu acum. Între timp s-au pus bazele pentru coridorul nou, care are importanță pentru Europa, adică între Grecia și Bulgaria. E vorba tot de o legătură feroviară între porturi importante, Tesaloniki, Alexandropolis, Varna, Ruse. Și o alt, un alt obiectiv important este aici Uh, conturnarea Bosforului și ce facem cu uh, toate, uh, tot parcursul acestei rețele. Dumneavoastră ne-a spus că um, 94 de planuri au fost puse în aplicare într-o valoare de 2 miliarde de euro până în 2027. Chiar credeți că se pun toate în aplicare? Au fost înaintate sute de proiecte. Ce trebuie să se întâmple însă la guvernele țărilor implicate pentru ca acum să se și continue aceste planuri și care sunt proiectele care credeți dumneavoastră trebuie să fie uh, Um, duse mai departe mai repede în Grecia și în alte țări pentru ca să nu pierdem dinamica din ultimii ani și pentru ca să o menținem așa încât să avem rezultate atunci când vrem. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune președintea. Domnul Riche are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Câteva cuvinte aș dori să vă spun și despre rețelele mari. Instituțiile europene au creat acum 25 de ani instrumente, rețelele transeuropene, TNT. Avem trei coordonatori ale acestor rețele aici. Apoi s-au creat instrumente financiare, fondurile regionale. Trebuie să amintim că fondurile regionale, după cum a zis-o și domnul Groș, sunt primele instrumente financiare înainte de mecanismul Conectarea Europei, CEF. Apoi am avut planul Juncker, care va fi înlocuit de Invest Europe S-au creat agenții și instrumente de standardizare. Eu cred că Harald a uh, spus uh, deja despre ce este vorba și ne vorbea despre felul în care trenurile trebuie să se adapteze la situațiile din diferite zone. Am creat foarte multe instrumente, de fapt asta este ceea ce vreau să spun. Pe scurt, am făcut foarte multe lucruri pe verticală, dar foarte puține pe orizontală. Eu zic că acum ar fi potrivit să ne uităm uh, mai bine la aspectele orizontale ale acestor rețele, aspectele acestor rețele. Ceea ce vreau să spun este că ar trebui să dăm note de valoare politicilor europene, valori de mediu, de exemplu, valoarea de standardizare, valori sociale, valori economice, ar trebui să se aplice acestor rețele. Deci trebuie să încercăm să valorizăm rețelele în funcție de valoarea lor. În al doilea rând, un punct foarte important care este cel al finanțării, despre care au vorbit și alții înainte, aici eu am o mică problemă. Am lansat instrumente care nu funcționează în acord și care nu sunt armonizate, însă finanțările naționale, finanțările regionale și finanțările europene nu sunt bine coordonate mecanismul uh, Conectarea Europei poate să ne ducă spre fonduri regionale, poate să ne ducă spre Invest EU, dar și spre alte fonduri. Și trebuie să ne uităm la toate aceste surse și să nu uităm de problema de mediu, așa cum am spus-o și înainte. Să așteptăm uh, ce face uh, președintele pe această chestiune care lucrează deja de ani de zile la proiect, dar trebuie să ameliorăm, după părerea mea, aspectele orizontale. Apoi mai există și aspectul orizontal în domeniul administrației și vreau să subliniez importanța regulamentului. Iar directiva pe care o vom avea în final despre simplificarea administrativă, așa numitul Smart TNT, este necesar pentru că altfel nu vom putea să facem să funcționeze lucrurile. Când avem o infrastructură mare, și cred că toată lumea e de acord, ca să poată să funcționeze, diferitele etape de uh, administrative sunt uh, deja disponibile, de fapt, dar trebuie să și uh, funcționeze mai repede. De obicei, media până la care funcționează un proiect durează 8 ani. Este 8 ani. De ce? Pentru că chiar un stat membru singur nu este capabil să se organizeze încât să participe mai repede de atât. Domnul Balas a spus, și e vechi aici în Parlament, de fapt, cât de complicat este să punem în aplicare lucruri. Avem nevoie de o transversalitate administrativă, financiară, dar și a normelor. Și cred că dacă reușim acest lucru, vom putea să eliminăm o dificultate foarte mare care este uh, tocmai um, partea administrativă și împletirea acesteia cu partea financiară. Aș dori să pun două întrebări acum coordonatorilor uh, și administratorilor de rețea care sunt aici prezenți. În primul rând lui Mathieu, peisajul politic în sudul acestei rețele se schimbă în momentul de față relațiile Macedoniei cu Grecia s-au schimbat în ultima vreme, s-au îmbunătățit. Din fericire, politica Balcanilor e o politică dinamică, dar avansează și chinezii sunt foarte prezenți nu numai în 16 plus 1, ci și în regiunea de care vorbeam. Și vreau să știu de aceea cum evaluați dumneavoastră aceste evenimente politice care au un impact asupra proiectelor de care vorbim. Vreau să-l rog și pe domnul profesor Osechi să ne răspundă la următoarea întrebare. Când ne uităm la coridorul atlantic, mă șochează, de exemplu, pe mine următorul lucru. Nu se ține cont că o prioritate europeană este tocmai um, separarea enclavelor pe teritoriul Spaniei la nivelul Pireneilor. În coridorul mediteranean există o enclavă, există o anomalie geostrategică care, după părerea mea, merită mai mult decât ceea ce primește până acum. Tot timpul avem dificultăți de ambele părți în această zonă și eu zic că subiectul ar merita tratat mai direct. Poate că aveți dumneavoastră câteva idei interesante în ceea ce privește acest coridor. Și o a doua întrebare pe care vreau să o pun este că există o comunicare foarte slabă între est și vest pe coridorul atlantic. Bretania și Normandia sunt de fapt excluse de la coridorul atlantic, în timp ce ele ar trebui să joace un rol important. E deja o ciudățenie, am putea spune. La fel se întâmplă, din păcate, um, și la nivelul Franței, după cum ziceam, nu e vorba numai de regiuni periferice, pentru că Bretania nu este o regiune periferică. Și apoi vreau să știu ce se va schimba cu Brexitul, pentru că E clar că odată cu Brexitul se vor pune diferite probleme care vor afecta această rețea. Vreau să știu și dacă fațada, dacă partea franceză a coridorului atlantic este, este își prevăzută așa cum a fost și funcționează așa cum a fost prevăzută la Rochelle. Mulțumesc! Domnule Riche, haideți să ne grăbim puțin. Domnul Deli are cuvântul acum pentru că suntem puțin în întârziere. Vă rog, domnul Deli nu este verișorul meu, vreau să precizez. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i pun uh, o întrebare domnului Reuters și domnului Groș pe un subiect care mă interesează foarte mult, și anume Balcanii de Vest și extinderea. Domnul Richei a vorbit despre Balcani înainte. Dacă mi-amintesc bine, acum câteva luni, aici, în Parlamentul European, ne-am pus de acord pe un acord al comunității transporturilor pentru cele șase țări ale, uh, din Balcanii de Vest iar obiectivul acestei comunități a fost planificarea de infrastructură, transfrontalierul, accesibilitatea și combaterea blocajelor. Dumneavoastră, în calitate de coordonator din partea Comisiei, care sunteți o parte activă a procesului acesta, considerați că a dat deja roade această comunitate pe care am creat-o și puteți să ne dați exemple de cum se reflectă ea în activitatea dumneavoastră și despre felul în care infrastructura a fost ajutată să se dezvolte și să devină mai compatibilă cu rețelele TNT? Dacă ne uităm la știrile din uh, acele țări, vedem că sunt foarte multe proiecte de infrastructură a transportului care sunt în curs și m-ar interesa să știu dacă le-ați evaluat și dacă ele, după părerea dumneavoastră, sunt uh, corespunzătoare standardelor europene și vreau să știu și ce face Uniunea Europeană pentru ca să ajute acele proiecte. Iar în final, vreau să știu dacă aceste evoluții se vor reflecta în evaluarea regulamentului TNT, care este planificat pentru 2023. Aș vrea să știu ce părere aveți despre aceasta, pentru că chiar uh, e nevoie să garantăm mai multă accesibilitate și conectivitate în întreaga Europa, sau măcar în acele zone în care nu este încă prea mult uh, dezvoltată infrastructura și în care sunt blocaje. Mulțumesc! Doamna Bilbao, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și bună ziua tuturor. Sper ca dumneavoastră să voi fi odihnit bine în vacanță, pentru că avem enorm de mult de lucru. Aș dori să încep cu ceea ce a spus domnul Reuters acum. Cred că trebuie să introducem în sistem mai bine datele legate de TNT. Putem vorbi de aspecte administrative, dar până la urmă aici avem o problemă deja de mai mulți ani și vorbesc aici de mai mulți ani, subliniez. Pentru că acesta ar fi momentul în care s-au constatat problemele pentru prima dată. S-a făcut apoi o revizuire, iar apoi s-a ratificat un nou acord. Este vorba însă de măsuri care sunt foarte necesare pentru a putea elimina blocajele și pentru a crea o creștere, dincolo de mobilitate, de persoane, de eh, mărfuri. Ce s-a întâmplat în acest domeniu? Ce ne spunea în raport Curtea de Conturi, și anume că statele membre nu au folosit în mod judicios și adecvat resursele financiare din partea Uniunii Europene. Și în anumite cazuri nu au folosit în mod judicios nici resursele proprii, deoarece nu au acordat caracter prioritar acestor proiecte. Ce s-a întâmplat? În multe state membre s-au construit fragmente din proiectele prioritare care după aceea au fost paralizate timp îndelungat. Nu doar că am ajuns într-o situație rea, ci în plus am și pierdut timp și bani. Cred că toată lumea trebuie să înțeleagă și să ne întrebăm ce putem face cu toții pentru ca, încă o dată, să le cerem statelor membre să dea importanță acestor proiecte. Avem raport, avem date care să justifice această cerere. În al doilea rând, în 2013, după revizuire, am uh, reușit să ducem la bun sfârșit efortul diplomatic um, și vreau să le mulțumesc aici coordonatorilor pentru că nu ne spun de fapt tot adevărul în ce privește munca de convingere pe care o duc uh, la bun sfârșit cu statele membre, dar reamintesc încă o dată că um, după ce s-a îmbunătățit situația economică a statelor membre din 2008 încoace, în continuare statele membre alocă 1% din... Uh, în continuare ne e greu să alocăm 1% din, uh, proiect, din bugetul, te uh, scuze, din, um, din PIB. Cred că trebuie să le cerem statelor membre, cât se poate de serios, să înceapă să pună umărul la treabă, pentru că în caz contrar nu vom reuși să avansăm. În al doilea rând, mă îngrijora de mod deosebit de proiectul Coridorului Atlantic. Pentru că, după cum a spus și domnul Sechi, vin dintr-o regiune care găzduiește un segment al acestui coridor care se lovește de întârzieri. Înainte vorbeam de 2019, după aceea s-a trecut la 2020. Ce se întâmplă? Ne confruntăm, de pildă, cu ambuteiaje constante la Um, punctul de trecere a frontierei de la Irun. Dacă nu reușim să unim aceste proiecte, nu vom reuși să facem progrese nici cu inovarea, nici cu turismul. Iată de ce aș vrea să întreb pe coordonatori. Ce cred ei că mai putem face noi de aici, de la Parlamentul European, pentru a le cere statelor membre să mizeze pe aceste proiecte prioritare, pentru că miza e una foarte mare. Și în al doilea rând aș vrea să îi întreb în ce fel proiectul drumului mătăsii, pe care China practic uh, uh, ni-l uh, împinge pe gât, vedem cum China înaintează practic cu proiectul drumului mătăsii când noi suntem blocați cu proiectele prioritare. În al treilea rând, Aș vrea să vă întreb, sau cel puțin să vă spun, că problema nu ține doar de finanțare. Cum putem inova cu finanțare privată dacă nu putem oferi certitudine juridică niciunei întreprinderi, niciunui întreprinzător, niciunui investitor? Pentru că nu există condiții clare. În ultimul rând vreau să-l întreb pe domnul Sechi care e părerea dumnealui referitor la atitudinea guvernului francez, actual și cele anterioare, care nu vor care nu, îmi cer scuze, guvern care nu vrea să finalizeze acel tronson care să facă legătura cu cel care merge până la Irun din coridorul Atlantic. Ce putem face? Există rapoarte ale guvern ale Senatului francez care după ce în 2013 a adoptat proiectele prioritare europene, a adoptat apoi un alt raport care miza pe proiecte diferite. Cum putem schimba această atitudine a statelor membre? Cred că trebuie să facem un efort în acest sens, să creăm o alianță între deputații statelor, între deputații europeni și Comisia Europeană pentru a obliga statele membre să dea dovadă de seriozitate pentru a folosi în mod judicios aceste resurse europene și propriile resurse, pentru că e mult în joc. Domnule Sechi, aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră referitor la întârzierile care se înregistrează în Spania? Ce privește acest coridor? Care e părerea dumneavoastră referitor la, referitor la atitudinea guvernului francez și, în al treilea rând, cum putem fi de folos. Pentru că, într-adevăr, îmi cer scuze că vă spun acest lucru, e un pic deja plictisitor ca de fiecare dată când uh, facem o revizuire a acestor proiecte să reamintim același lucru. Răspunzători sunt uh, statele membre și guvernele acestor state. Vă mulțumesc. Vom reduce timpul de vorbire pentru că suntem foarte în întârziere. Domnul Ensley, bună ziua. Aveți cuvântul. Bună ziua. Nu vreau să vorbesc prea mult. Cred că... Nu, nu, dar aveți timp. Aveți cel puțin 3 minute. Nu văd că există aici o senzație de urgență climatică în ce s-a spus. Cum țineți seama în munca dumneavoastră de nevoia de a decarboniza complet transportul în Uniunea Europeană în următoarele decenii? În experiența noastră concretă, care sunt obstacolele în calea acestui scop? Mulțumesc! Eu v-am dat trei minute și noastră ați vorbit 30 de secunde, spune președintea. Așadar, continuăm. Domnul Deren, Derensen, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a subliniat domnul Racius, mai ales în legătură cu proiectele transfrontaliere, acolo e o problemă la uh, completarea coridoarelor. Cred că e valabilă uh, această observație pentru toți coordonatorii care sunt aici, pentru toate zonele. Avem uh, așa numitul concept Smart TNT, uh, dosarul Smart TNT, ca să vedem dacă putem să îmbunătățim măcar procedurile în țările membre ca să nu mai fie întârzieri uh, inutile. Dar înțeleg că acum mingea este în terenul Consiliului și Consiliul nu pare să se grăbească. Aș vrea să știu de la toți coordonatorii cum evaluați influența activității noastre și cum puteți, uh, cum credeți că acest dosar poate crește viteza implementării coridorilor. Și pentru domnul Balaș, ați menționat 350 de proiecte. Câte dintre aceste proiecte sunt transfrontaliere? Domnul Groș și-a dat niște exemple. Deci câte dintre acestea sunt transfrontaliere, dacă puteți estima și dacă puteți să ne dați unul sau două exemple concrete legate de proceduri uh, care uh, încetinesc coridorul proceduri diferite de la o țară la alta. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Otien. Uh, cred că am pronunțat foarte bine, nu? Foarte bine, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi, dragi coordonatori. Întrebarea mea este foarte scurtă, pentru că deja a fost uh, menționată și de Bilbao și de Dominic Riche ați uh, arătat uh, harta coridorului atlantic și ați menționat că ultimul segment francez între Bordeaux și uh, granița cu Spania va fi în întârziere. Mi-am pus întrebarea ce instrumente aveți? Aveți vreo pârghie ca să creșteți, să accelerați lucrurile? Și noi, Parlamentul, ce putem noi face pentru că vedem cu toții că linia de mare viteză între Bordeaux și Paris a îmbunătățit foarte mult situația și pentru pasageri și pentru transportul de mărfuri, dar, pe de altă parte, vedem că s-a creat în altă parte un blocaj. Și așa cum a întrebat și Zascun Bilbao, ce putem face ca să... și ce mijloace aveți noastră, ce pârghi aveți noastră ca să accelerați implementarea acestor uh, linii atât de necesare pentru transportul transfrontalier. Mulțumesc, domnule Tien. Uh, vreau să vă reamintesc un lucru. De 30 de ani toată lumea a mizat pe TGV-uri, acum ele costă enorm, numai ca să renovezi liniile de mare viteză. Deci guvernele au, au uh, făcut uh, o alegere politică, au abandonat toate celelalte rețele care au foarte utile în favoarea TGV-urilor. Deci întrebarea uh, care se pune e, problema care se pune este că nu putem avea un plan A și un plan B și să finanțăm uh, și una și alta. Sunt anumite alegeri bugetare pe care trebuie să le facem, dar eu aș prefera planul B, deci să renovăm uh, imediat totul pentru a putea utiliza și să nu uităm acest aspect deficitar al liniilor TGV și anume că ele costă enorm. Bun, am spus asta și am, am, am vrut să subliniez acest lucru. Doamna Arma, aveți cuvântul. Bun. Bună ziua! Încep cu o întrebare foarte scurtă. Va fi și o prezentare a altor uh, coridoare? Adică Uh, pun întrebările acestor coordonatori sau aștept uh, cu întrebările pentru celelalte coridoare pentru ceilalți coordonatori. Deci e vorba de prima parte, prima discuție, sunt nouă, așa că o să facem și alte audieri pentru ca toate, toți cei nouă coordonatori să fie audiați. Așadar, asta se va întâmpla în zilele următoare, pentru că eu sunt și în Comisia de Buget membră și am amendamente acolo deci vorbim de ceva care se va întâmpla într-o lună, într-o săptămână sau curând. Și sunt deputat din România, de altfel. În mod normal, în calendar, nu, nu mai avem uh, sesiuni ale comisiei în fiecare săptămână prevăzute. Deci, uh, data viitoare ne vom asigura că și coordonatorii celelalte coridoare vor fi prezenți. Deci, uh, în mod normal, la următoarea ședință ar trebui să avem pe ceilalți coordonatori. Bun, o să pun atunci întrebările totuși. Eu locuiesc la București, când vin în Franța, în Belgia, îmi ia jumătate din uh, durata călătoriei este să traversez uh, România. Știți că Bucureștiul nu este legat foarte bine de restul rețelei și a fost o promisiune foarte importantă de când România de la Uniunea Europeană, România o țară foarte pro-europeană, deci din 2007 se tot încearcă să se facă legătura între București și rețeaua TNT. Uh, v-aș întreba care sunt soluțiile pe care le vedeți, ce se va schimba în maniera noastră de a aborda acest subiect ca să existe și niște rezultate, pentru că dacă continuăm în același fel, o să avem același rezultat pe care îl avem și acum adică regiuni care sunt uh, complet izolate, cum ar fi uh, Moldova, Valahia și Transilvania, care nu sunt uh, conectate și totuși au 20 de milioane de locuitori. Eu am o soluție, cunosc bine situația din teren și mă refer la asistență tehnică, dar nu pe hârtie, ci în persoană. Persoane care să gestioneze uh, proiectele, până când nu vor fi proiecte care gestionează proiectele. Pentru că până acum proiectele erau bazate pe capacitatea administrativă, care trebuia dezvoltată și mai departe. Însă această strategie a eșuat. Nu se poate păstra această idee de a dezvolta competența administrativă și poate în felul acesta, în cele din urmă, vom avea o rețea de transport uh, care să facă conexiunea cu această țară. Nu. Această strategie a eșuat. Trebuie să avem o altă strategie, nu trebuie să continuăm până acum. Dacă continuăm la fel, vom avea aceleași rezultate. Deci trebuie dezvoltată asistența tehnică la nivel, pe teren. Șef de proiect, șef de program, care pot fi și români, că sunt foarte mulți competenți, dar nu sunt cei pe care angajează guvernul român. Așadar, trebuie o strategie complet diferită de cea de până acum. Deci eu vreau să știu care e soluția pe care o propuneți noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru acest uh, avânt și acest dinamism. Uh, domnule Cof, aveți cuvânt. Domnule Cof, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O scurtă adăugire la ce a spus colegul Lenzi. Uh, uh, avem uh, claritate în ce privește emisiile de gaze cu caracter cu efect de seră al acestor proiecte? Mai specific, avem costurile financiare, dar avem și costurile de mediu, costurile de carbon, atât pentru investițiile de capital, cât și pentru Uh, schimbările din punct de vedere ale misiilor pe care aceste proiecte ni le vor aduce. Ca să repet ce a spus și Scott și doamna de Banie Grunberg, trebuie să ne, decarboniz- ne decarbonizăm și dacă vrem să facem asta, trebuie să avem o evaluare completă a acestor proiecte, nu doar din punct de vedere financiar, ci și într-o perspectivă de mediu și uh, dacă asta se face prin uh, evaluare strategică sau evaluare de impact sau uh, prin altă analiză, deci aș, să, uh, aș dori o claritate din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnul Navakov, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, voi fi ca de obicei succint. Uh, e bine că avem tentiul pe masa de discuțiilor ca principal subiect al noului sezon politic și cred că nu e niciun loc mai bun în care să-mi împărtășesc opiniile. Oricât de digitală e lumea și va uh, fi și mai mult în viitor, întotdeauna vom avea nevoie de trenuri mai rapide, porturi mai mari, aeroporturi mai multe, pentru că trăim într-o lume fizică și asta e simplu, e clar. În ultimii cinci ani mi-am petrecut mult timp în Comisia de Buget a Parlamentului și am uh, urmărit finanțarea TNT și a transportului în general și văd că există o lipsă de finanțare. Avem nevoie de aproximativ 500 uh, de miliarde ca să terminăm rețeaua principală TNT plus câteva extensii. Deci pur și simplu nu există finanțare pentru asta și știu că bugetul total anual al Uniunii e aproximativ 160 de miliarde. Deci chiar dacă am cheltuit tot bugetul TNT, tot nu l-am terminat la timp proiectul. Și apropo, nu cred că este niciun guvern care poate să uh, alocea sumele acestea enorme pentru tenti. Bun, și mai trebuie să spunem cât de important este tnt pentru crearea de locuri de muncă, din punct de vedere economic. Sunt anumite țări, mai ales în periferia geografică a Uniunii, care depind numai de aceste, aceste activități. Companiile depind de uh, căile ferate, de uh, șosele, ONG-urile, companiile, creșterea economică, locurile de muncă, standardele de viață, totul depinde de infrastructură, de lucrările de infrastructură. Uh, mi-amintesc un uh, film cu Tom Cruise din anii 90 în care țipa show me the money, show me the money, arată-mi banii, arată-mi banii. Cred că și noi ar trebui să începem să țipăm la fel și să găsim finanțarea ca să terminăm aceste proiecte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Deci toată lumea a putut să se exprime, așadar vă cere răspunsuri foarte concrete. Deci nu putem să plecăm așa fără niște orientări. Avem un uh, calendar clar, avem o hotărâre foarte puternică în legătură cu uh, mediul. A spus domnul Richea, a spus domnul Kof, a spus domnul Inslee Începește impactul de mediu, impactul social, de asemenea, sunt foarte importante. Al treilea lucru important și l-ați spus toți, perspectivele financiare. Perspectivele financiare și nu e vorba aici doar de montajul financiar, ați spus, nu doar de, de un mecanism de simplificare de dragul simplificării. Dacă nu avem oameni pe teren care să, uh, să împingă proiectele și care să facă legătura dacă nu avem toate aceste lucruri, uh, situația se complică. Și un ultim lucru, și aici mă întorc către domnul Reuters pentru că au fost foarte multe întrebări și nu s-a subliniat suficient problema interoperabilității. Și anume, mai ales cum cum vom uh, completa această rețea, dar nu în 10 ani, nu în 10 ani, ci mai rapid. Cum să dăm un impuls ca peste 5 ani în această comisie să putem spunem, ia uite, Budapesta, Paris se face nu știu câte ore. Deci că avem toate aceste legături, cum ne și să putem spune, uite, asta e Europa. Deci să nu ne mai uh, lălăim și tot timpul să găsim motive. Că nu sunt investiții, bani, diplomația între state și toate așa, așa mai departe. Noi existăm și ca să dăm un imbold. Comisia și Parlamentul trebuie să fie un pic uh, vârf de lance ca să obțină această interconectare europeană. Uh, domnul Reuter, să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc uh, tuturor membrilor Parlamentului care au vorbit în această după amiază. Vă salut, vă, vă mulțumesc pentru toate comentariile. Vreau să fiu cât mai uh, succint și mai la obiect, doamnă președinte. Într-adevăr, avem uh, o reglementare clară adoptată în 2013 care spune că uh, rețeaua principală Core TNT trebuie făcută până în 2030 și rețeaua cuprinzătoare până în 2050. Investițiile pe care le vedem și au fost câțiva membri ai Parlamentului care au abordat acest subiect, investițiile pe care le vedem, așadar, nu sunt suficiente. Majoritatea statelor membre investesc cam 0,8% din uh, PIB și ar trebui să fim cel puțin la 1% sau peste 1, chiar pe la 1,2% ca să îndeplinim obiectivele. Așadar, cred că, domnule Navocov, ați fost ultimul vorbitor, cred că situația e foarte clară. Statele membre trebuie să Uh, facă, financiar vorbind, ceea ce pretind că vor să facă. Deci să implementeze uh, proiectele. Că aici e problema. Uh, ce încercăm noi să facem în cooperare cu această comisie este să ne asigurăm că există un buget uh, suficient. Uh, cred că colega mea, a, colegii mei au spus foarte clar, bugetul 2020 poate fi absorbit uh, cu ușurință. Sunt uh, multe proiecte care nu au fost deloc uh, onorate, finanțate, pentru că uh, cu aceste mijloace limitate pe care le avem, trebuie să abordăm proiectele cele mai urgente și cele mai europene, a spune așa, care sunt cele mai transfrontaliere și cele mai uh, afectate de interoperabilitate. Apoi, uh, de exemplu, conectarea capitalei României sau altor uh, situații uh, similare. Aici nu putem decât să facem efort în, combinare, în combinație cu alte fonduri, CEF și fonduri de coeziune, CEF și planul Juncker și InvestEU și investiții private. Dar, bun, nu asta am vrut eu să fac astăzi Deci, pentru că va fi o revizuire TNT și echipa mea va sta alături de noastră foarte curând. Dar trebuie să analizăm și să mergem în această comisie să vă spunem care este situația uh, și să arătăm uh, care sunt aceste uh, hărți de parametri tehnici. Avem 8 parametri în TNT și domnul Groș a subliniat cât de mult ei sunt divergenți pe coridorul său. Sunt parametri care nici măcar nu există, cum ar fi parametrii de gaz de încărcare deci de măsura încărcării. Deci vă prezentăm parametri și ce putem face până în 2030 pe baza acestor parametri și o să fim foarte concreți și vă vom spune și care sunt bugetele legate de asta. Deci dați-mi voie să spun foarte clar, doamnă președinte, mai întâi este o problemă de finanțare suficientă. Cred că legislația este evidentă și clară și putem să o perfecționăm, dar știm ce, fac, ce vrem să facem Finanțarea e, lipsește. În al doilea rând e vorba de voința statelor membre de a face acest lucru și coordonatorii și sunt foarte recunoscători tuturor uh, coordonatorilor care vor să uh, colaboreze, pentru că avem noi 9 coordonatori pentru coridoare și 2 pentru prioritățile orizontale. Dacă ne uităm, domnul Pat Cox călătorește la Brenner Pass în fiecare lună și Uh, e membru în bordul companiei și participă la ședințe și acționează, dar până la urmă statele membre sunt cele care uh, decid. Nu domnul Pat Cox va decide, ci statele membre și toți ceilalți. Domnul Pat Cox unește regiunile, orașele și cele două uh, uh, companii de infrastructură și cele două state. Și la fel, coordonatorii, colegii mei vă vor da exemple similare pentru oricare dintre proiecte, pentru Evra Meride, pentru Prat și așa mai departe. Dacă statele membre nu vor să facă nimic, nu se va întâmpla nimic. Ce vrem noi să facem, ce încercăm noi să facem este să ungem mașinăria cu ulei de motor ca să ca angrenajele să funcționeze. Dacă, dacă coordonatorii n-ar exista, oamenii aceștia nici măcar nu s-ar întâlni unii cu alții. Coordonatorii îi forțează să se întâlnească. Vă pot da multe exemple. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun și sunt foarte recunoscător domnului Zile uh, pentru că a spus că nu vrem să stăm mai să așteptăm până în 2020. Trebuie să ne uităm și la termenul scurt, pentru că există principiul use it or lose it. Deci dacă bugetul nu e folosit de statul membru, îl vom revoca și îl vom da altcuiva. Pentru că nu putem să avem bani care să stea parcați undeva. Asta e o politică clară și a acestei comisii și a comisiei uh, europene în proiecte, dacă banii nu sunt folosiți, ei sunt trimiși în altă parte și realocați. Asta se va întâmpla în 2019-2020. Doamna comisar Bulț a fost foarte clară și directă la ședințe anterioare că se, aștept, se așteaptă să se întâmple acest lucru. Sigur, lucrurile vor uh, evolua de la proiect la proiect, pentru că evaluăm dacă lucrurile merg bine de la un proiect la altul, dacă banii merg la noi sau nu și Uh, dacă uh, banii se folosesc sau nu și veți fi informați noastră Comisia Tran în legătură cu situația de acolo. Și ultima uh, întrebare la care cred că voi răspunde, doamne Deli, în legătură cu tratatul de transport TCT, aici deja am creat secretariatul tehnic, primele întâlniri între țările implicate au deja loc și, într-adevăr, unul dintre punctele cheie este conectivitatea transfrontalieră. Facilitatea ACEF uh, nu are nicio uh, implicare acolo. Connecting Europe uh, e doar pentru statele membre, deci putem aborda doar în mod limitat punctele transfrontaliere. Există un buget limitat pentru preaderare IPA, preacces IPA și da, dacă ne uităm la Balcanii de Vest, e aceeași situație ca și în statele membre. Aceste țări și ele trebuie să colaboreze. Uh, nu să facă proiecte individuale pe aici și pe acolo, ci trebuie să-și conecteze aceste proiecte și să se asigure că ele au un sens până la urmă. Și asta încercăm cu toți coordonatorii și cu toate uh, coridoarele. Deci ca investițiile de la Brenner, de exemplu, să nu se facă pe un singur tunel, ci pe toate. Și asta e un exemplu, dar sigur coordonatorii vor da și altele. Mulțumesc foarte mult, domnule Reuters. Uh, îi rog pe ceilalți coordonatori să fie succinți și să uh, discutăm obiectivele, pentru că deputații sunt foarte, vă ascultă cu mare atenție și în același timp există obiective legate de, proiectul, de impactul proiectelor asupra teritoriilor, cum se relansează conectivitatea între teritorii. Cineva a vorbit mai devreme de uh, rapiditate, ce blochează lucrurile, ce ne face să nu avansăm. Asta trebuie să ne spuneți, pentru că trebuie să deblocăm toate aceste lucruri. Trebuie să știm și uh, până la urmă e vorba și de niște alegeri bugetare. Domnule Richie, ați spus acest lucru. Uh, la un moment va trebui să ne ajutați uh, pentru că dacă investiu este doar ca să avem proiecte transport ca în planul Juncker, atunci uh, lucrurile nu sunt în regulă. Deci dumneavoastră trebuie să vă bazați pe Parlamentul European să ne spuneți aici și aici avem probleme, ce puteți face să ne ajutați? Așadar, haideți că începem imediat cu domnul Balaș. Aveți cuvântul, domnule Balaș. Mulțumesc. A fost o întrebare concretă referitor la secțiunile transfrontaliere. Care e numărul acestora? Eu spune că de fiecare dată am adresat întrebarea fundamentală până și cu cel mai mic proiect. Care e valoarea adăugată europeană a acelui proiect? Dacă privim însă cum stau lucrurile la nivel geografic în Marea Britanie și în peninsula Irlandei, marea majoritate a proiectelor sunt uh, proctu- uh, porturi maritime care prin uh, esența lor sunt regiuni transfrontaliere. Același lucru se aplică și în regiunea Benelux. Uh, o reacție la prioritățile statelor uh, membre. Doamna Bilbao Barandica a adresat această întrebare. Avem planuri pe termen lung cu statele membre. Statele membre nu se schimbă, însă guvernele da. Și aceasta este una din principalele probleme politice. Începem un proiect cu un guvern, după care acesta se schimbă, lucru firesc în democrație, vine un nou guvern cu noi idei și uh, trebuie să o luăm de la început. Avem uh, de luat în calcul așadar calendarul electoral pe care încercăm să-l integrăm în proiecțiile noastre. Un uh, alt element important reprezintă China. Am discutat foarte mult cu toți coordonatorii. De ce 16 țări dau curs chemării Chinei de îndată, o parte dintre ele uh, Uh, se numără printre statele membre ale Uniunii, uh, altele sunt vecini direcți, poate că um, comisia dumneavoastră ar putea să se ocupe mai mult de acest subiect. China își extinde influența economică uh, cu ajutorul căilor de transport, cu ajutorul drumului mătăsii. China de obicei oferă acele uh, legături care lipsesc. China propune o legătură feroviară unde nu există nicio legătură. În curând uh, veți avea ocazia de a adresa întrebări viitorului comisar pentru transporturi. De ce nu aduceți în discuție acest subiect cu această persoană, a cărei nume e în continuare necunoscut, dar ar putea să fie uh, oportunitate pentru Comisia TRAN de a se ocupa de acest subiect atât de delicat, dar Parlamentul și Comisia ar trebui să colaboreze mai bine aici. Trec acum la întrebarea domnului Riche. În ce privește finanțarea, lucrăm intens, organizăm în fiecare an sesiuni cu BEI, facem schimb de experiențe, avem alături de noi doi economiști de mare calibru, domnul Sechi și domnul Bodevic, care au prezentat importante documente care să alimenteze discuția atât la nivel intern cât și în afară. Închei răspunzându-lui domnului uh, Diaz, Când? Întrebarea dumneavoastră, când uh, uh, vom putea vedea toate aceste proiecte finalizate? Calendarul de lucru este unul uh, foarte clar uh, care prevede o serie de instrumente, o serie de date, după care există acest principiu mai recunoscut, use it or lose it, fie îl folosești, fie îl pierzi. Cu alte cuvinte, dacă statele membre nu folosesc resursele alocate, le pierd, iar noi trecem la o redistribuire cât se poate de repede. Mulțumesc, domnule Balaș, domnule Groș, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, au fost foarte multe întrebări. Vreau să răspund uh, foarte clar întrebării dacă până 2030 uh, coridorul va fi terminat, coridorul uh, oriental Marea Mediterană? Nu, pentru că între România, Bulgaria, Grecia nu vom reuși să finalizăm capitolul transfrontalier. Dacă acum țările ar beneficia de finanțare superioară. Mă refer aici, de pildă, la legătura feroviară între Germania și Cehia și dacă Deutsche Bahn, de pildă, l-au recuat finanțări suplimentare, am putea discuta poate de 2024, în caz contrar, nu. Important este să exercităm presiunea asupra statelor membre, asupra indivizilor. Am auzit întrebarea de la București, am uh, a avut un congres la București și mi-aduc aminte de ultima întrebare adresată coordonatorilor noștri. Ce mai important? Gestionarea dosarului sau finanțarea? Noi am spus cu toții că trebuie să îmbunătățim gestionarea dosarului și sunt de acord uh, cu dumneavoastră nu administrațiile singure vor fi cele care vor reuși să se ridice la înălțimea acestei provocări. Au nevoie de sprijin. Există instrumente europene pe care le putem uh, folosi aici. Aici trebuie să uh, Uh, reușim să mobilizăm uh, aceste instrumente. Dacă vorbeam de Grecia din adineori, de pildă, resursele alocate din partea conectării Europei au fost folosite în Grecia 100%. Avem acolo, în primul rând, proiecte de calitate și, în al doilea rând, o gestiune deosebit de eficace, Lucruri care, din păcate, nu se aplică coridorului în ansamblul său. Pentru că între coridorul trebuie să beneficieze de finanțare, toate segmentele. În ce privește China, după cum spunea colegul meu Ori, pe bună dreptate, um, nu mai am nimic de adăugat decât un singur lucru și anume că trebuie ca statele membre să înțeleagă răspunderea politică care le revine și să știe ce instrumente politice vor să pună la dispoziția celor care vor gestiona uh, Uh, eșicherul politic în ziua de mâine. Fie că e vorba de porturi, fie că e vorba de autostrăzi. Și în al doilea rând, problema finanțării ține și de rigoarea bugetară. Am redactat un document în calitate de coordonare cu fostul președinte al BEI, sugerând că este absolut necesar ca marile investiții să neutralizeze anumite investiții și să nu fie calculate la bugetul național. Cred că este o provocare politică, o dezbatere care trebuie uh, organizată de Parlamentul European, trebuie asumată de acestea. Cred că există o necesitate de a discuta despre rigoarea bugetară, mai ales având în vedere resursele bugetare, resursele de finanțare care vin din exterior. Am realizat un studiu împreună cu toate statele membre și am constatat că e nevoie de aproape 448 de miliarde de euro finanțarea pe care Uniunea Europeană poate asuma se ridică la maxim o trăime. Două trăimi, celelalte două trăimi care rămân, vor trebui asumate de statele membre, de sectorul privat. Iată lucruri care trebuie de asemenea spuse clar. Uniunea Europeană vă va da o mână de ajutor, dar nu va finanța tot. În ce privește fondurile europene, dacă facem uh, o evaluare de ansamblu, ce prevede uh, 75 de miliarde, dar fondurile structurale prevăd o investiție de 70 de miliarde de euro în uh, coridoarele de transport. Cred că dacă vom reuși pe viitor să asigurăm o mai bună uh, îmbinare a celor două, vom avea mult de câștigat. Vorbim de pildă de coridorul Brenner, dar facem și uh, drumuri de legătură cu această autostradă. Uh, după cum spuneam, nu doar sectorul transporturilor trebuie să beneficieze de toată această finanțare, dacă tot vorbim de coordonare. Dacă vorbeam de la praga mai devreme, există o parte, un tronson german, partea germană va fi finanțată în proporție de 40%, două abordări diferite. Noi peste două săptămâni, de pildă, vom invita o delegație Uh, bulgară și elenă la Innsbruck pentru a vizita structura pe care a inițiat-o colegul meu, pe care a pus-o mișcare pentru uh, coridorul Brenner și pentru tronsonul transfrontalier. Important este să le arătăm oamenilor uh, unde sunt soluțiile, unde există posibilități, să le arătăm că nu există doar probleme, ci și soluții. Presiunea exercitată asupra statelor membre cred că Deja s-au dat exemple în acest sens. Mă surprinde pentru a mă exprima eufemistic, e că întotdeauna aceste inițiative beneficiază de semnăturile tuturor miniștrilor de transport. După care, când uh, vine momentul de a trece la punerea în aplicare, se pare că, dintr-o dată, uitarea uh, survine. Cred că este important să exercităm toată presiunea pe care putem exercita în continuare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Groș. Să punem capăt așadar acestui discurs cu două măsuri, pentru că a venit vremea să trecem la fapte. ar trebui să încercăm să facem astfel încât să ne întâlnim mai des aici la Comisia Transporturi pentru a face un efort pentru ca lucrurile să meargă înainte. Vă mulțumesc, domnule Găroș, domnule Balaș. În ce privește această inițiativă a Chinei a drumului mătăsii, o vom urmări de aproape. Nu Uh, ne vom lăsa amăgiți de marile discursuri uh, și vom asista neputincioși în timp ce alte state înaintează cu proiectele lor ambițioase, în timp ce Europa rămâne în urmă. Noi am putea crea un nou mecanism, poate un grup de lucru referitor la drumul mătăsii, lucruri care până acum nu au fost făcut la Comisia Transporturi, dar ar putea să fie foarte interesant. Nu-i așa, domnule Riche, mai ales având în vedere și cum stau lucrurile cu investițiile. Vom mulțumesc cu dumneavoastră, domnule Sechi. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru um, acest schimb de opinii, pentru comentarii, sugestii. În ceea ce privește multe întrebări interesante referitor la diferitele coridoare va exista posibilitatea, bineînțeles, dacă comisia e de acord, eh, de a ne prezenta programul de lucru undeva pe la finele acestui an. Lucru care s-a întâmplat și în trecut. Acum eh, aș dori să revin la o întrebare generală referitoare la finanțare și să trec apoi la câteva întrebări punctuale. Bineînțeles, eh, banii lipsesc. Sunt de acord cu multe din sugestiile făcute. Este foarte important să încercăm să fim ingenioși în ceea ce privește um, căutarea unor noi soluții pentru a ne sprijini și promova proiectele. Trebuie să încercăm să folosim cât se poate de bine fondurile disponibile, așa cum s-a făcut uh, prin uh, inițiativele combinate în trecut care s-au bucurat de mult succes. Același lucru se aplică și instrumentelor mixte care uh, vor fi puse în aplicare în această lună. De asemenea, trebuie să înțelegem că e nevoie de îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește calitatea proiectelor. Asta ține și de resursele generale disponibile și multe aspecte abordate astăzi, printre care capitalul privat, pentru a folosi capitalul privat mai bine, trebuie înainte de toate să folosim în mod judicios fondurile noastre ca stimulente. De asemenea, trebuie să încercăm să obținem rezultate mai bune ceea ce privește inițiativele generale la nivel european. De pildă, în ceea ce privește inițiativa de finanțare sustenabilă lansată anul trecut, este un nou mecanism de finanțare mixtă menit să aibă un impact considerabil asupra pieței financiare. Transportul a fost neglijat, însă, în urma unor insistențe, după ce s-au uh, furnizat argumente, acum putem beneficia um, de investiții pentru sectorul transporturilor, care se bucură de o rubrică adecvată. Noul președinte al Comisiei lansează acum uh, acest acord verde ce poate fi, ce poate juca un rol mai important în această inițiativă decât sectorul transporturilor. Într-adevăr, eh, sectorul transporturilor este un poluator important, dar în același timp eh, poate aduce o contribuție semnificativă. Trebuie să facem un efort considerabil pentru a fi cât se poate de prezenți în această inițiativă. Să încercăm de asemenea să continuăm cu inițiativele deja asumate, de pildă, acordarea de sprijin pentru vehiculele electrice, pentru îmbunătățirea transportului urban în sectorul transportului maritim, să sprijinim cât se poate de mult uh, folosirea gazului natural lichefiat. Am uh, primit multe propuneri interesante pe care le-am sprijinit cu mare plăcere. După care câteva elemente punctuale. Spania, Franța. Am să fiu foarte succint, e o problemă crucială care ține de decizia Franței de a amâna multe din aceste proiecte. Am reușit să creăm un grup interministerial de lucruri la nivel înalt care se întâlnește frecvent. Următoarea întâlnire va avea loc pe 25 septembrie se încearcă găsirea unor soluții operative pentru a face față perioadei de tranziție, mai ales în ceea ce privește um, actualizarea tronsonului feroviar de la Bordeaux. Cred că ne putem aștepta la progrese importante și în ceea ce privește tronsonul feroviar Victoria-Lille, linia existentă trebuie modernizată Ținem cont de asemenea și de faptul că est-vest e un son important, nu doar nord-sud. Iată de ce, după cum spunea și domnul Reuter, insistăm ca cele două țări să se întâlnească la cel mai înalt nivel posibil, să discute și să încerce să găsească soluții. Așa lucru se aplică și uh, Portugaliei și Spania. 2030 e un orizont îndepărtat. Trebuie însă să insistăm să se facă tot progresul posibil pentru a recupera timpul pierdut, timpul pierdut cu criza în Portugalia, de pildă, poate fi recuperat într-un fel sau altul. Nu trebuie să frânăm progresul. Și cred că pot să vă spun, poate dacă vom avea posibilitatea să ne întâlnim uh, pentru a discuta despre programul de lucru, voi putea să vă dau mai multe amănunte. Există totuși progrese, trebuie să continuăm, să acceptăm că există și întârzieri, nu sunt uh, minunate, dar ar fi și mai rău dacă nu uh, s-ar face nimic. Între timp s-au pus în aplicare soluții cu caracter provizoriu, așteptând soluția finală, oricum e mai bine decât nimic. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sechi, Cred că, domnule Reuters, îi putem aplauda pe cei trei coordonatori, pe domnul Balas, domnul Groș și domnul Sechi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. E clar, avem multă muncă care ne așteaptă în, la toate capitolele. Capitolul tehnic, bugetar, și în ceea ce privește obiectivele noastre, pentru că nu am vorbit foarte mult de digitalizare, de reducerea emisiilor de carbon. Ca să nu uităm și de interoperabilitate, pentru că nici aici nu ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Trebuie să facem un efort suplimentar pentru ca aceste coridoare să nu treacă în uitare, pentru că eu personal, de pildă, nu aud vorbindu-se prea mult de ele, după care să continuăm uh, Uh, cu presiunea asupra statelor membre. Aici puteți conta uh, pe sprijinul Parlamentului. Vă mulțumesc că ați venit. Ușa noastră va fi întotdeauna deschisă. Sperăm să vă revedem cât se poate de curând. Vă mulțumesc! nous continuons. Et je vais demander au directeur... Continuăm acum și vreau să rog pe directorul executiv al Agenției Feroviare Europene, domnul Joseph Doppelbauer, să vină să se așeze lângă noi. Monsieur Ferber! Domnul Ferber, bună ziua! Haideți să continuăm. Cine dorește să vorbească trebuie să iasă din sală. Următorul punct de pe ordinea de zi Este discuția cu directorul executiv al Agenției Feroviare Europene, ERA, domnul Doppelbauer, și știm că s-a întărit rolul ERA, e vorba de un pilon și tehnic în același timp. Poate vă amintiți că s-au introdus alte sarcini, acum această agenție poate să și acorde autorizații, s-au uh, schimbat și sistemele tehnice, RTMS-ul a fost îmbunătățit, acum este valabil în mai multe țări europene, însă extinderea aceasta de competențe are și responsabilități în ceea ce privește structura, personalul și ceea ce ne interesează și mai mult, pentru că este de, până la urmă treaba noastră, și uh, în legătură cu bugetul. Dumneavoastră poate puteți să ne explicați mai multe, să ne spuneți care au fost proiectele pe care le-ați realizat, care au fost uh, provocările și poate că uh, o să putem să aflăm mai multe despre rețeaua feroviară, care este foarte importantă pentru noi. O să vă dau cuvântul acum ca să ne spuneți câte ceva și după aceea o să deschidem dezbaterea iar după aceea, domnule Doppelbauer, puteți să răspundeți la toate întrebările care apar. Oricum, bun venit la noi în comisie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați în Parlamentul European, doamnelor și domnilor. Sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră și să vă explic care este situația actuală și care sunt provocările Agenției Europene ERA. voi uh, dori să explic și importanța sistemului feroviar pentru un transport mai verde, dar și contribuția pe care ERA poate să și-o aducă în legătură cu acest subiect. Nu sunt însă în măsură să vă explic vreun obiectiv politic uh, al Comisiei aici, dar bănuiesc că veți putea să discutați acest lucru cu comisarul de resort atunci când va veni să se prezinte. Foarte pe scurt, dacă funcționează aici slide-ul. Situația căilor ferate pe scurt. Aceasta are avantaje și dezavantaje. Care sunt avantajele? Aș dori să subliniez două elemente aici. Primul este siguranța foarte ridicată. Dacă e să comparăm nivelul de siguranță al traficului feroviar cu traficul pe șosele, putem să constatăm rapid avantajele transportului pe șine. Cam de 5 ori mai sigură este călătoria cu trenul decât cea cu mașina. Al doilea aspect important e sustenabilitatea, adică decarbonizarea, iar aici voi reveni mai târziu asupra acestui avantaj. Sistemul feroviar este de 10 ori mai sustenabil decât alte moduri de transport, pe șosea sau uh, cu avionul. Însă aceste avantaje sunt și ele contrabalansate de două dezavantaje foarte clare. Primul dezavantaj este concurența în fața altor moduri de transport. Aici e vorba de o concurență care se bazează mai ales pe o situație neloială, dezavantajantă pentru unii. Și în al doilea rând, aici e al doilea domeniu unde Uniunea Europeană și agenția ERA își aduce contribuția, fragmentarea sistemului feroviar european. Am ascultat cu interes uh, Așadar, iată că nu funcționa, acum merge. Am ascultat cu mult interes discuția despre coridoare dinainte. Vedeți aici o hartă a Europei cu stațiile frontaliere de tren. Poate că vă amintiți uh, că înaintea doamnei Deli, domnul Kramer, Michael Kramer, lucra tocmai la acoperirea acestor goluri care încă persistă. Problema este că avem multe frontiere care nu există din punct de vedere feroviar sau nu mai există. Un exemplu interesant este conexiunea de la Valenciennes, unde e agenția noastră, la Bruxelles. Înainte aveam o conexiune feroviară, dar nu mai există acum deloc. O altă problemă nu avem niciun sistem consistent uh, și operațional care să garanteze o interoperabilitate prin uh, o combinație de moduri de transport, cum a spus și doamna uh, președinte înainte. Și trebuie să notăm că um, transportul feroviar este singurul mod de transport care nu are reguli la nivel global. Când avem un camion și vrem să transportăm mărfuri din Ucraina în Portugalia, acel camion poate să circule fără nicio problemă în toată Europa, nu are bariere um, operaționale sau tehnice. Dacă vrei să pleci cu trenul din Ucraina și să ajungi în Portugalia, ești oprit la granița cu Polonia, pentru că pur și simplu ecartamentul este diferit în acea zonă. Aceasta e una din problemele pe care o întâlnim când vrem să mergem cu trenul. Domeniul principal în care agenția noastră a acționat a fost încercarea de a rezolva problemele pe care le avem la frontiere. Iar aici am făcut o listă cu mai multe probleme pe care le-am întâlnit la fiecare trecere a frontierei și pe toate coridoarele. Avem reguli diferite, avem teste diferite, avem limbi diferite, avem supravegheri diferite și deci e foarte important să rezolvăm aceste puncte dacă vrem să decarbonizăm transportul. Transportul de marfă e de asemenea foarte atractiv atunci când uh, e vorba de distanțele lungi, adică este atractiv să uh, o facem pe cale feroviară. Pasagerii, pentru pasageri până la 800 de kilometri în distanță, n-ar trebui să se folosească avionul. Fie ar trebui să se folosească un tren rapid, nu vorbesc de TGV-uri aici, de trenuri de mare viteză, ci de un tren uh, care poate să parcurgă 800 de kilometri în 4 ore, dar Există și trenuri de noapte care ar trebui să, inter- să conecteze orașele Europei, însă e foarte important să se rezolve aceste aspecte transfrontaliere mai întâi, iar aici intervine agenția noastră. Noi intervenim în domeniul tehnic, operațional, interoperabilitatea, ne ocupăm și de ea. Încercăm așadar, cu alte cuvinte, să standardizăm sistemul feroviar european și să-l transformăm într-un singur sistem european, într-o zonă europeană feroviară. După cum a spus doamna președinte înainte, Noi am fost fondați în 2004, iar acum uh, suntem uh, în al 15-lea an de existență. Avem 170 uh, de membri de pe personalului la noi, la Valenciennes, sau chiar un pic mai mulți și avem facilități și la Lille. Mandatul nostru principal este ca sistemul feroviar european să funcționeze mai bine în folosul societății, iar de curând ne-am extins mandatul pentru a putea să devenim o autoritate europeană care să conțină un alt pilon tehnic al celui de-al patrulea pachet feroviar, iar din 15 iunie anul acesta agenția este mandatată de asemenea să emită certificate unice de securitate și autorizații de tip pentru vehicule, care sunt uh, valide sau valabile în mai multe țări europene. Aceasta este o noutate istorică și să vă amintiți, vă rog, de harta pe care v-am arătat-o înainte cu frontierele. Aceasta este cea mai mare schimbare în legislația feroviară din istoria europeană. Pentru prima dată avem o autoritate europeană care poate să emită autorizații care să fie valabile în mai multe țări. Este vorba de un pas foarte important înainte pentru ca să putem armoniza uh, întregul sistem european. Îmi pare rău, câteodată sare slide-ul prea repede. Să ne întoarcem aici. Situația stă în felul următor. Din 28 de state membre, în care două state membre sunt de fapt în afara rețelei pentru că Malta și Cipru nu au încă sisteme feroviare, numai 8 state membre au transpus directiva de imperobilitate și siguranță din 16 iunie până la 16 iunie 2019. Deci numai 8 Uh, state membre. 18 state membre au cerut uh, o extensie la termenul de, de punere în aplicare a directivei și vor trebui să demonstreze că au făcut-o până 16 iunie 2020. Ceea ce trebuie spus aici este că pentru agenția noastră sunt vești proaste, dar și vești bune în același timp. De ce sunt proaste? Pentru că, bineînțeles, că întârziem procesul, nu este o veste bună, pentru că ea complică procesele iar pentru unele țări sau pentru unele coridoare avem două tipuri de regimuri care se aplică în același timp. Însă, din punct de vedere al finanțelor, este un lucru bun, pentru că noi trebuie să acoperim o parte din costurile noastre, uh, costurile pentru aceste activități de autorizare și, uh, în același timp, uh, și taxele dacă avem numai 8 din 28 de state membre, bineînțeles că veniturile noastre sunt mai mici decât uh, ne așteptam. Problema bugetară va reveni într-un moment, dar partea pozitivă este că Datorită acestor 18 state membre care au amânat decizia, avem un start puțin mai, mai liniștit al activității noastre, avem mai puține resurse de acoperit, mai puțin stres, mai puțină presiune în primele luni. Și vreau să fac o mică paranteză aici. Din iunie 2019, toate vagoanele de mărfuri trec prin agenția noastră. Deci pentru vagoanele de mărfuri, toate statele membre trebuie să treacă prin noi și nu numai cele 8. Un element foarte important și poate că ați auzit deja de acest um, termen, One Stop Shop-ul, OSS sau ghișeul unic, care este un sistem de informare și comunicare care acum este singurul punct de contact pentru toate autorizațiile și toate certificările necesare în Europa. Indiferent dacă agenția este autoritatea de autorizare sau o agenție sau o entitate națională, toate aplicațiile trebuie să treacă prin acest ghișeu unic care a fost dezvoltat de către agenția noastră și care este gestionat și întreținut de agenția noastră. El a fost în serviciu pentru autorizarea vehiculelor din februarie anul acesta și este operațional din 16 iunie complet. Disponibilitatea actuală a acestui, acestui instrument este de 98,7%. Deci din 16 iunie am avut doar 7 ore de indisponibilitate în mare parte din cauza problemelor cu un instrument pe care îl numim Stakeholder Relations Management, adică un sistem care oferă autorizațiile și gestionează accesul utilizatorilor. Deci, ținta noastră este 99%, dar suntem foarte aproape, după cum vedeți, de această țintă. Am avut 124 de cereri valide în sistemul nostru și până vineri săptămâna trecută, am reușit deja să luăm 92 de decizii, iar vineri am primit și prima tranșă de 9.000 de euro care a fost plătită către noi vinerea trecută. Ne vom emite certificatele noastre unice de siguranță către Chemin de Fer Luxemburg, CFL, la mijlocul lui septembrie. Acesta va fi primul uh, prima autorizație. Acum voi trece peste câteva slide-uri și o să mă duc direct la provocări. Nu o să vă explic sistemul RTMS. Problemele cu care ne confruntăm sunt bugetul și resursele, iar aici avem două probleme. Prima problemă este una structurală, generală, și alta este o problemă structurală pentru faza de, de lansare. Problema structurală este, provine de la faptul că am primit mai multe sarcini, iar uh, una din sarcini a fost crearea acestui one-stop shop, care a fost decis de către Parlamentul European în 2016 și care nu era prevăzută în propunerea bugetară a Comisiei în 2013. Pentru bugetul nostru pentru 2019 a trebuit să acoperim costurile pentru operațional și întreținerea acestui instrument, 1,2 milioane, și a trebuit să acoperim din propriile resurse aceste costuri. Adică a trebuit, de exemplu, să nu mai uh, rambursăm experții, deci n-am mai putut veni la reuniunile noastre experții. O altă problemă pe care o avem a fost în faza de lansare și în regimul nostru de taxe și costuri. Nu putem să emitem facturi decât când ne-am terminat munca, iar atunci iau 60 de zile în care pot pleca. Deci dacă ai 5 luni de uh, lucru din iunie 2019, banii vor intra în cel mai, cel mai repede în februarie 2020. Deci această problemă de cash flow inițial este una <laughs> foarte Um, mare și va deveni o problemă și pe viitor când uh, vom trebui să ne uităm la ciclicitatea afacerii noastre, pentru că nu putem întotdeauna să plecăm de la premiza că vom fi uh, la fel de încărcați. Va trebui deci să găsim un mecanism care să ne creeze un tampon uh, în cerere și care să ne permită să punem niște bani deoparte ca să putem să trecem mai ușor peste astfel de perioade de restriște în ceea ce privește resursele. Și deci pe, tot, pe total și în final aș dori să spun că cu acest nou regim al uh, agenției am reușit să intrăm cu adevărat într-o nouă epocă pentru calea ferată. Contribuim mult mai mult la crearea unei zone unice feroviare, iar această autoritate unică feroviară care va da autorizații a dus și la îmbunătățirea standardizării și armonizării sistemului feroviar în general. Pentru că noi vom decide întotdeauna pe baza regulamentelor europene și nu ne vom uita în primul rând la regulile la nivel național. Iar pe baza aceasta vom putea să punem bazele pentru o decarbonizare eficientă a transportului în Europa. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc pentru ceea ce ne-ați prezentat și pentru acest semnal de alarmă pe care l-ați tras în legătură cu bugetul, pentru că fără buget nu poți să faci foarte multe, chiar dacă ai obiective. Deci important e să relansăm transportul feroviar în Europa, pentru că a fost un pic de lăsat în ultimii ani. Iar acum deschidem dezbaterea. Domnul Marinescu are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc pentru prezentare. Am două întrebări foarte scurte. Câte coridoare de marfă funcționează corespunzător în acest moment cu one-stop shop cu, și cu vagonul, să zicem, cu transportul din, mergând din Grecia până în Germania fără nicio problemă pe baza uh, Uh, unei singure aplicații și aprobării acesteia în One Stop Shop și ați vorbit foarte mult de interoperabilitate. Aveți, uh, nu știu, o strategie cuprinzătoare, un plan? Ce să facem ca să obținem interoperabilitate în uh, sectorul feroviar european în 5, 10 sau, nu știu, 15 ani de acum încolo? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamne Marinescu. Domnul Hamon uh, Valls Diaz, aveți cuvântul. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, vreau să-i mulțumesc domnului Doppelbauer enorm pentru intervenția dumnealui. Cred că a fost uh, una edificatoare. Știm cu toții că sectorul feroviar este unul cu o sporită importanță economică, printre altele, deoarece asigură acea coeziune teritorială și socială după cum s-a văzut uh, în timpul acestei intervenții și de-a lungul timpului, permite să uh, intervenim uh, când vine vorba uh, de impactul asupra mediului înconjurător. După cum știți, uh, Spania are o rețea extinsă um, feroviară, mai ales în ceea ce privește traficul de înaltă vi- vi- um, viteză. Întrebarea pe care o am din partea grupului meu vizează faptul că statele membre nu respectă prevederile pachetelor feroviare. Această nerespectare pune în pericol funcționarea întreprinderilor feroviare și pentru noi, liberalii, reprezintă un risc pentru libera concurență și pentru liberalizarea progresivă a serviciilor feroviare. În plus, lucru și mai important, aceste nerespectări uh, provoacă accidente, accidente care apoi provoacă decese. Partidul politic Ciudadanos din care provin și grupul european Renew Europe uh, dorește să profite de această ocazie pentru a reaminti accidentul care s-a produs uh, în Spania E vorba de trenul Avia din Galicia, unde în 2013 și-au pierdut viața 80 de persoane și s-au uh, înregistrat 114 victime. Mă refer la acest caz specific, domnule Doppelbauer, deoarece constatăm cum aceste state membre și guvernele lor, uh, în cazul de față guvernul spaniol, au ignorat complet cererile de anchetă independentă și tehnică, așa, uh, cum au venit, de pildă, și din partea agenției pe care o conduceți dumneavoastră. Legat de acest subiect, și referindu-mă și la ce spuneați dumneavoastră privind armonizarea în sectorul feroviar, aș avea următoarea întrebare. Care sunt măsurile pe care doriți să le puneți în aplicare sau cu ce măsuri va contribui agenția dumneavoastră pentru ca aceste nerespectări să nu se mai producă, deoarece acestea reprezintă un obstacol în calea libertății de mișcare, de circulație a persoanelor și mărfurilor. Ca să nu mai vorbim de accidentele pe care le provoacă. Aceasta ar fi întrebarea mea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O informație tehnică, mai ales pentru cei noi. Dacă statele membre, aceste 18 state membre, nu vor aplica al patrulea pachet feroviar din anul 2020, Comisia Europeană va începe procedură de infracțiune. Da? Deci aici lucrurile vor trebui să se schimbe. Vor trebui să facă ceva. Deci știți că de obicei când Comisia începe procedură de infracțiune, asta costă, costă scump. Aveți cuvântul, doamna Mulțumesc, vreau să salut uh, contribuția dumneavoastră în numele Verzilor și Alianței Libere Europene. Vreau să spun că vă susținem în eforturile noastre și ale ERA de a îmbunătăți situația uh, căilor ferate în Europa și suntem în special impresionați de uh, statisticile și rezultatele de securitate, dar mai ales și de contribuția pentru mediu a acestui sector și salutăm uh, faptul că vine această standardizare. Ne preocupă situația acestor 18 state membre, dar întrebarea este, sunteți optimist că și aceste state membre care mai rămân uh, vor implementa aceste standarde într-un an sau până la 18 luni? Deci sunteți optimist că acest lucru chiar se va întâmpla? Și apoi o a doua întrebare aveți eh, preocupări în legătură cu eh, privatizarea serviciilor feroviare? Organizația noastră are o poziție pe acest subiect și asupra impactului pe care privatizarea l are asupra serviciilor feroviare în Uniune? Și în încheiere vă mulțumesc pentru prezentare și suntem eh, nerăbdători să colaborăm împreună cu noastră în următorii ani. Mulțumesc foarte mult! Domnul uh, Compomenusi. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. O să continui italiană. Be, eh, l'Italia la Francia. Italia și Franța, după cum am văzut, se numără printre puținele țări care au pus în aplicare directiva privind uh, siguranța și interoperabilitatea și au pus în aplicare cât se poate de repede. Iată de ce mă întreb cum stau lucrurile în ceea ce privește autorizarea pentru folosirea trenurilor între aceste două țări, având în vedere că există un interes considerabil din partea unui operator italian. Milano și Paris sunt două orașe care au nevoie de o legătură din motive economice, din multe alte motive justificate. ca să nu mai vorbim uh, și de o viitoare legătură de înaltă viteză între Torino și Lyon, care deja ar putea să funcționeze în 2020 deja. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Robert Zile. Mulțumesc foarte mult, domnul Robert Zile. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule Doppelbauer, pentru prezentare am avut onoarea să fiu uh, raportor pentru regulamentul ERA acum câțiva ani, deci mă bucur uh, să văd ce progrese s-au înregistrat. Uh, progrese bune, aș spune, progrese semnificative, chiar dacă unii colegi s-au îngrijorat de faptul că 18 țări membre cer armânare de un an pentru implementarea directivei privind interoperabilitatea. Eu cred că nu e loc de sancțiune aici comparat cu alte legi europene. Întrebarea mea este cum merge procesul de armonizare a miilor de specificații tehnice uh, ale agențiilor naționale de siguranță feroviară. Uh, merge bine acest proces? Pentru că e un proces care are nevoie de foarte multe resurse și financiare și umane. În al doilea uh, rând, uh, în ce privește cartamentul 15-20 de mm. Acum când, câțiva ani, când am uh, lucrat la acest regulament, nu era nimic în baza noastră de date. Totul era la Moscova. Deci, în ce privește piața aceasta, vorbim doar de cartament pe 14 mm. Deci, tot, numai acestea, aceste vagoane sunt în sistemul nostru sau includeți și 15, ecartamentul 15-20 de milimetri. Și poate puteți să ne spuneți ce va fi cu perioada de tranziție pentru ecartamentul 15-20 mm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule Piper, vorbiți la telefon? Nu mai vorbiți la telefon. Aveți cuvântul. Vă rog. Da, nicio problemă, doamnă președinte. Da, ă, sunt întotdeauna atent în ceea ce privește agenția. Aveți uh, câteva probleme. Mm, deja mă îngrijorează faptul că banii deja sunt puși în mișcare după certificare, când 8 state membre, doar 8 state membre au pus în aplicare acest uh, proiect. Există un clasificarea celor state membre care stau cel mai prost cu punerea în aplicare? Ne puteți spune și motivele? Prima întrebare. A doua. Avem posibilitatea de a iniția o procedură de încălcare a tratatelor uh, față de aceste state membre? Dacă am putea cumva exercita mai multă presiune. Urmăresc această inițiativă deja de 10 ani și încet, încet încep să-mi pierd răbdarea. Durează mult prea mult. Merci beaucoup, Monsieur Piper. Monsieur Riquet, la... Mulțumesc, domnule Piper. Domnule Riquet, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Du euh, Joseph de Power. Sûr, euh, je voulais rebondir. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă refer la un mic detaliu care uh, se leagă de ce s-a spus mai devreme. Uh, domnul director uh, spune că nu are o legătură între agenția de la Valenciennes și Bruxelles Uh, cred că începând din 99, uh, când tot am început să lucrăm la crearea acestei agenții, care a fost inaugurată în 2004, deci Totuși, din toată această uh, perioadă am vrut să avem această legătură directă feroviară transfrontalieră între Valenciennes și Bruxelles. Uh, vreau să pun două întrebări. Doamne. La première... Domnului Doppelbauer, prima întrebare. De ce personal veți avea nevoie? Cum, ce estimați că uh, veți avea nevoie atunci când veți începe, când va fi aplicat complet uh, al patrulea pachet feroviar, deci când veți avea toate aceste responsabilități. Și în al doilea rând, dacă aveți o deschidere din partea Comisiei începește o problemă de recrutare foarte importantă pentru noastră și anume caracterul în mod necesar limitat al contractelor pe 5 ani, ceea ce face foarte dificil uh, posibilitatea de a recruta oameni de înalt uh, nivel care de obicei preferă să facă carieră în sistemul național fără să-și o întrerupă uh, ca să treacă la noastră. Și problema este că experții, după cum știți, sunt foarte rari și e foarte dificil să-i angajezi pe astfel de contracte de scurtă durată. Ați făcut vreun progres cu Comisia din acest punct de vedere? Mulțumesc foarte mult, domnule Riche. Domnul Deli, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare scurtă. Puteți să ne spuneți orice motiv pentru care aceste 18 state membre au cerut această prelungire a perioadei de transpunere a Uh, regulamentului și uh, care era materialul rulant care îi preocupa cel mai mult? Pentru că, evident, vagoanele de marfă sunt în regulă, dar ce alt tip de material rulant a fost preocuparea principală a statului membre acesta 18? Și ați spus în prezentare că aveți cam 170 de persoane angajate în agenție. Câți din ei lucrează cu aceste 18 state membre? Se ocupă de ele și cât uh, estimați că o să vă mai trebuiască începând cu anul viitor, dacă totul merge conform planului? Mulțumesc foarte mult, domnule Deli. Doamna Teller, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Doppelbauer, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Eu cred că fiecare din sală își dorește ca căile ferate să fie și mai de succes și să putem să fim uh, durabili cu acest mod de transport. Această durabilitate însă nu funcționează dacă scumpești doar șoselele, ci funcționează și dacă investești în reforme în domeniul feroviar. Dumneavoastră ați vorbit de provocări și ne-ați expus foarte clar că este una din cele mai mari provocări aceasta de finanțare. Pe mine ce m-ar interesa este dacă ați avea cifre ce, cât costă o schimbare de locomotivă la graniță pentru că tocmai că are fie tensiunea greșită, fie că mecanicul nu reușește să nu stăpânește limba respectivă la un nivel care să garanteze siguranța. Aș vrea să știu dacă aveți cifre, dacă s-a făcut o fezabilitate a costurilor acestui schimb și care ar fi problemele, biro- birocrația, protecționismul birocratic sau cât ar profita caile ferate dacă s-ar putea face această tranzacție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să reamintesc Comisiei că sectorul care este cel mai mare concurent al trenului este aviația, care nu plătește aceleași taxe și nu e în aceeași situație în niciun caz. Deci haideți să spunem lucrurilor pe nume, să spunem lucrurilor așa cum sunt. Concurența neloială vine din partea sectorului aviatic, care uh, nu are un surplus pe care să-l poată redistribui uh, feroviarului. Și asta e o eroare de multă vreme. Domnule Newton Dan, bună ziua, aveți cuvântul. Sorry, thank you. Good idea. <coughs> you gave the interesting illustration. Mulțumesc. Ați uh, dat acest exemplu interesant cu trenul care pleacă din uh, Polonia și trebuie să oprească în Ungaria, în Polo- uh, din Ucraina și trebuie să oprească în Polonia pentru că ecartamentul e diferit. Sperați ca în următorii ani să avem ecartament unic în Europa? Că avem ecartament pe liniile naționale, avem ecartament pe liniile de mare viteză, deci ce viziune ne puteți oferi în acest punct de vedere? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Doamna Bilbao Barandica. Și bună asta. Vă mulțumesc. Bună ziua. Mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră. Sunt, simt un pic de recunoștință, dar și pesimism pentru că am fost uh, raportoare pe dosarul uh, pentru interoperabilitate. Vă mulțumesc pentru colaborarea Ehm, dumneavoastră peste 2 ani de lucru, interes considerabil pentru acest pachet, interes pe care am reușit să-l menținem la nivel politic și în acest fel am reușit să introducem ghișeul unic și alte inițiative. Întrebarea mea. Opt țări au aplicat normele referitoare la siguranță și inter- interoperabilitate. Celelalte 18 care au rămas uh, Credeți dumneavoastră că lucrează la aplicarea acestui act sau și-au nevoie de mai mult timp sau, din potrivă, reprezintă o tactică de protecționism? Au cerut sprijin din partea agenției pentru a putea aplica în mod corect acest act normativ? În continuare, vorbeam de peste 11.000 de reguli diferite răspândite între statele membre. Obiectivul era crearea unei armonizări și simplificarea acestora, reducerea lor la aproximativ 400. Cum stau lucrurile cu acest efort? S-au diminuat aceste reguli? Până unde am ajuns cu acest obiectiv? Și aș vrea să știu cum stau lucrurile cu acest uh, cu autorizațiile care se acordă trenurilor din partea agenției cu aceste probleme de protecționism ajungem de multe ori la intervale de așteptare de 23 de luni, 18 luni, um, intervale um, mult prea lungi. Aș vrea să știu acum cât durează acordarea um, autorizației. La ora actuală, în Spania, de pildă, există probleme cu barierele de tren care nu sunt adaptate normelor și există persoane care și-au pierdut viața din această cauză. Știu că guvernul spaniol a fost uh, somat, dar aș vrea să știu dacă s-au făcut progrese în ceea ce privește soluționarea acestei probleme grave. Mulțumesc! Doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult, doamna Bilbao. Doamna Lașantio, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, domnule director la ora deschiderii concurenței uh, în domeniul serviciilor de transport în Franța, trebuie să ne punem întrebări în legătură cu rezultatele acestei deschideri în alte țări care deja au făcut acest lucru. Uh, fie că e vorba de servicii uh, comerciale sau servicii care asigură acoperirea teritoriului în zone mai, puțin, mai mult sau mai puțin izolate. Rezultatele aici nu sunt foarte încurajatoare dacă ne uităm mai ales la nivelul de securitate, la costurile de exploatare per kilometru, cât și la creșterea uh, prețurilor biletelor de tren. Conform uh, raportului Arafer 2018, uh, sare în ochi uh, disparitatea între interesul investitorilor față de sectorul uh, o, cu obligații de, de servire a unor zone și celor care nu au aceste obligații. Din acest punct de vedere, doar șase țări sunt deschise din punct de vedere al concurenței, dar numai pe acest tip de serviciu fără obligația acoperirii unui teritoriu izolat. Agenția de, pentru căi ferate trebuie să controleze strict deschiderea sectorului feroviar și să consulte partenerii sociali și reprezentanții călătorilor pentru că această deschidere uh, și liberalizare nu trebuie să se facă pe seama utilizatorilor, a călătorilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, sunt foarte multe întrebări, domnule director, uh, și nu avem foarte mult timp. Lista a fost foarte lungă și vreau doar să pun accentul pe chestiunea legată de securitate feroviară este prioritatea comisiei noastre, o știți foarte bine. Securitatea feroviară e printre responsabilitățile dumneavoastră, activității noastre și uh, a fost o chestiune care nu s-a discutat foarte mult, deși s-a discutat despre deschiderea concurențială și a mai departe, liberalizare, cu uneori consecințe sociale care pot fi grave. Da, sunt și țări care au făcut acest lucru fără consecințe sociale, dacă s-au pus uh, garanțiile necesare și s-a păstrat tarificarea social, tarifele sociale, salariați angajați cu, care sunt în continuare bine plătiți și mai departe. Deci întrebarea este uh, cum putem uh, anticipa toate aceste chestiuni în cadrul negocierilor care vor să vină în legătură cu drepturile pasagerilor. Că uneori când vii cu bicicleta în tren, uh, nu prea îți vine să adormi dacă și că ți-ai lăsat bicicleta. Dar glumesc, asta va fi uh, o problemă importantă. Controlul, uh, personalul suficient, uh, toate aceste lucruri vor trebui discutate. Pentru că dacă nu vom avea suficiente locuri în care oamenii să-și pună bicicletele în trenuri, înseamnă că nu lucrăm destul la interoperabilitate, nu lucrăm destul la chestiuni legate de mediu, de protecția mediului și așa mai departe. Deci pun un pic presiune pe noastră, îmi pare rău, dar trebuie să anticipăm. Aveți cuvântul, domnule director. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru întrebările interesante și dacă îmi permiteți, o să încep uh, cu sfârșitul și o să răspund mai întâi la întrebarea legată de privatizare, de liberalizare. Uh, în primul rând, uh, trebuie să subliniez că aspectele economice nu țin de competența agenției. Dacă ne uităm doar la domeniile unde noi monitorizăm situația, și anume siguranța feroviară, nu vedem niciun fel de impact negativ Uh, indiferent dacă sistemul este privatizat sau nu. Deci nu pot să vorbesc în legătură cu aspectele marginale pe care le-ați menționat, dar din punct de vedere al siguranței, se pare chiar că există un aspect pozitiv uh, al privatizării, dar asta e un lucru care poate fi dezbătut. Acum, întorcându-mă la întrebările doamnei Bilbao, mai întâi de toate, în ce privește uh, perioada de autorizare, avem limite legale stricte în uh, directiva pentru interoperabilitatea feroviară și în actul de implementare pentru autorizare. Deci pentru o nouă autorizare avem o lună pentru a declara caracterul complet al dosarului și apoi patru luni ca să luăm o decizie. Ori pozitivă cu autorizare, ori decizie negativă de respingere. Deci, timpul este strict limitat prin lege. În uh, primele două luni și jumătate în care am uh, dat 92 de autorizații, acestea erau mai degrabă autorizații de conformitate și pentru aceste autorizații de conformitate avem o limită legală de o lună. Acum avem în medie undeva sub 15 zile. Deci suntem la jumătatea limitei legale și ambiția noastră este ca anul viitor să ajungem chiar la 7 zile. Asta e ambiția în ce privește timpul de autorizare, perioada de autorizare. Apoi, întrebarea noastră dacă suntem optimiști că statele membre vor transpune cele 11 state. Cred că pentru unele state, și mă uit la Spania, de exemplu, unul dintre motive era situația politică din Spania. Deci nu atât că mm, era o problemă cu uh, sistemul feroviar, ci că erau alegeri, trebuia să facă un nou guvern și mai departe. Dar sunt optimist că transpunerea se va întâmpla în 2020. La fel și uh, pentru alte țări, cum ar fi Germania, Belgia, Austria, Polonia, cred că toate aceste țări sunt pe calea cea bună și că vom vedea că ele apar în sistemul nostru anul viitor. S-a pus întrebarea dacă la un anumit moment în timp vom avea un ecartament, un sistem de cartament unic pentru căile ferate europene. Aici nu sunt așa de optimist, pentru că avem uh, sistemul european, uh, uh, dar avem și un sistem enorm care uh, e cel de ecartament 15-20, care e cel dominat de Rusia și întotdeauna va exista acest sistem. Singura întrebare este cât de departe ajunge acest sistem în Europa și cât e în afara Europei mai a fost o întrebare în legătură cu reducerea rolurilor naționale și cred că n-am avut cifrele concrete pe un slide, dar pot să vă dau datele uh, prin viu grai. Am lansat uh, o inițiativă de reducere a regulilor foarte strictă în ianuarie 2016 și când uh, am început aveam uh, 14.312 uh, uh, reguli naționale pentru autorizarea vehiculelor. Și tocmai am încheiat un raport privind uh, reducerea acestor reguli în iunie 2019 și acum cifra pe care o avem e de 1026. Deci am redus de la peste 14.000 la 1000 și cam 3-400 încă sunt disputate și am uh, rugat agenția să își exprime dezacordul față de ce spun statele membre că acestea ar fi necesare. Deci eu cred că există un potențial să ne apropiem de această cifră, câteva sute de reguli dar oricum, să mergi de la 14.000 la aproximativ 1.000 e deja o realizare majoră. Ca să vă dau așa o, un termen de comparație, în TSI, uh, care sunt specificațiile europene, avem exact 531 de reguli. Statul, statul membru care are cel mai mare număr de reguli naționale acum este Italia, undeva un pic sub 100. Deci avem 500 reguli europene și 100 reguli naționale. Înainte aveam 1000 sau mai multe reguli naționale și doar 500 reguli europene. Deci am uh, inversat complet situația. Și ca să îi răspund doamne Thaler în ce privește cost, întrebarea legată de costuri. Putem estima clar costul acestor opriri la frontieră, costurile operaționale. Și mai întâi e vorba de o problemă de timp, pentru că dacă pierzi 3 ore sau dacă ajungi într-o vineri, pierzi 48 de ore, asta e o pierdere economică masivă, importantă și de asemenea și mai supărătoare este uh, lipsa de predictibilitate, pentru că dacă îți trimiți bunurile cu camionul, știi cam când vor ajunge cu marjă de 15 minute. Dacă le trimiți cu trenul, n-ai o marjă nici de 24 de ore. Asta e problema. Începește costurile. Costurile pentru sistemul de semnalizare, doar acestea, pentru că ele sunt diferite în fiecare țară, sunt foarte mari. Dacă ne uităm la Eurostar, ca să meargă de la Londra la Paris și Amsterdam, Eurostarul, trenul Eurostar are 9 sisteme diferite de semnalizare. Deci o estimare îți spune că 9 sisteme costă de 9 ori mai mult decât un singur sistem. Deci așa se pot calcula costurile. Și ca să răspund, doamne Iuriche, mai întâi în ce privește Mm, ce, cum s-ar putea face această conexiune feroviară între Valencien și Bruxelles. Deja am avut o ședință de lucru cu toate părțile implicate la Lille și a zice că de la fiecare ședință vin 25, între 25 și 50 de persoane și avem din ce în ce mai mulți solicitanți care vin la Valencien să discute aplicațiile. Deci cred că ar fi o cifră, cifră rezonabilă la care să ne raportăm. Și în ce privește uh, recrutarea, angajarea de personal. Mai întâi începește regul uh, regulamentul. Cu regulament, nou regulament al agenției am rezolvat problema contractelor temporare. Deci acum putem să dăm contracte permanente, ceea ce ajută. Și avem am avut uh, un pic de noroc în ultimele luni, pentru că am reușit să atragem uh, oameni foarte calificați din industrie și care acum lucrează pentru noi, pentru ERA. Mai avem încă dificultăți să atragem persoane care au și capabilitățile lingvistice necesare. Avem puțini experți, de exemplu, care vorbesc germană sau polonă. Cu franceza, italiana, spaniola nu e o problemă, dar ne lipsesc alte limbi. Și apoi, domnul Pipă l-a întrebat despre transpunere. Cred că nu e o problemă cu calitatea transpunerii. Cred că vom vedea în viitor când uh, toate aceste țări vor uh, fi uh, la momentul la care Comisia Europeană va trebui să ia o decizie și să ia măsuri dacă aplică sau nu procedura de încălcare a tratatului. Domnul Țile, am uh, menționat deja efortul de reducere a regulilor, deci de la 14.000 de reguli am ajuns pe la 1.000 și începe și ecartamentul 15-20 legal vorbind, aceste, uh, acesta trebuie să vină la noi în competența asta. N-am primit încă o autorizație. Uh, avem o discuție foarte bună cu Balticii și cu Finlanda. Finlanda este una dintre țările din grupul primelor opt și avem discuții foarte bune și cu statele baltice. Cu statele baltice trebuie să încheiem nu doar acorduri individuale de cooperare, ci și un acord de cooperare multilateral în, expre pentru ecartamentul 1520 și aici în acest context aș vrea să spun că tocmai ne-am întărit și reînnoit uh, acordul de cooperare cu OSGDE, care este uh, Organizația Țărilor cu Ecartament 1520. Uh, we have two În legătură cu Italia sunt două aspecte în legătură cu transportul transfrontalier. În primul rând, autorizarea trenurilor și aici avem o discuție deja de mai multă vreme cu colegii noștri din uh, industrie și mai avem și problema certificărilor uh, de securitate. Train Italia ne-a abordat pentru ca să le acordăm un certificat de securitate care să permită transportul uh, transfrontalier. Iar apoi rămâne și întrebarea legată de celelalte state membre care nu au transpus încă directiva. Am de răspuns deja în alt context la această întrebare. În legătură cu Spania, am avut uh, o implicare foarte... Ne-am implicat foarte mult cu autoritățile spaniole, și în cursul auditorii de anul trecut, pentru ca să vedem care sunt progresele făcute. Suntem destul de mulțumiți de nivelul de cooperare și de deschidere. Eu cred că un avantaj al unei autorități europene este, în primul rând, că suntem neutri, suntem independenți, nu avem nicio agendă politică în statele membre și, deci, putem să decidem numai pe bază de fapte. cooperarea, deschiderea și, până la urmă, siguranța sunt legate strâns de încredere și mă bucur să văd că nivelul de încredere este ridicat. Domnul Marinescu m-a întrebat despre ghișeul unic. Cu excepția vagoanelor de marfă, unde ne ocupăm în toată Europa, deci nu avem restricția unui coridor, la celelalte categorii de transport uh, avem problema celor 8 state membre. Olanda, că avem numai 8 state membre, Franța, Italia, România, Bulgaria. Deci nu putem să vedem exact coridoarele. O să putem să le vedem în 2020 când celelalte state membre vor uh, transpune și ele. A doua întrebare pe care ne-ați pus-o este dacă există un plan de reducere a, um, a, la nivel național al, re, al regulilor. Am dat un exemplu cum am făcut cât se poate de repede, o luat o primă măsură la nivel național să reducem uh, aceste reguli. Am, am uh, lucrat și la regulile de siguranță și am făcut progrese foarte mari și acolo unde lucrăm uh, la regulile pentru operare. Acestea sunt puțin mai dificile însă, pentru că aici trebuie discutat despre limbajul operațional și intrăm imediat în uh, anumite aspecte culturale aici. Avem deci un plan, continuăm să lucrăm pentru ca să armonizăm uh, operațiunile, dar momentan nu se poate face atât de repede, o să mai ia ceva timp. Sper că am acoperit majoritatea întrebărilor, dacă am uh, uitat ceva, vă rog să-mi spuneți. Vă mulțumim foarte mult, domnule director, domnule Doppelbauer. Ați vorbit pe larg, dar în același timp ați tras și un semnal de alarmă în această seară în legătură cu aspectele bugetare, în legătură cu uh, resursele umane, dar eu cred că trebuie să ne uităm și dincolo de aceasta. Dacă ne uităm doar pe termen scurt la aspectele bugetare, nu e bine, trebuie să ne uităm în depărtare, trebuie să încercăm să lucrăm noi aici, în această comisie, la un plan european de renovare feroviară. Suntem în stare să lucrăm cu InvestEU, cu Banca Europeană de Investiții și să creăm un plan pentru renovarea sistemului feroviar care să dinamizeze statele membre. Eu zic că toată lumea are nevoie și este bine și pentru climă, și pentru ocupare, și pentru industrie, și pentru um, domeniul feroviar. Eu pot să vă promit fiind dat că domnul Iche este aici și este și el la fel de aproape de mine, de regiunea în care vă aflați, eu zic că o să venim să vă vedem, o să vă vizităm și să încercăm să îmbunătățim calea spre Bruxelles. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție, mulțumim că ați venit uh, și noi ne revedem, dragi colegi, după ce se ridică ședința aceasta. Mâine la ora 9 fix ne întâlnim aici, numai coordonatorii la ora 9, iar votul începe la ora 10. Vă rog frumos să nu vă uitați cartela de vot la 9 coordonatorii, la 10 votul. Mulțumesc, se suspendă ședința și mulțumim foarte mult directorului executiv al ERA, pe care cred că putem să-l aplaudăm.